Uh, dear colleagues, can I ask you to take your seats? Dragi colegi, vă rog să luați loc. I would first like to welcome you. Dorim să vă urez bun venit și tuturor colegilor, stimați membri ai Parlamentelor Naționale și oaspeți. Îmi face plăcere să pot să urez bun venit, uh, iată, unui număr atât de mare uh, de colegi până acum, că sper să mai vină. E vorba de reuniunea interparlamentară privitoare la migrație, căi legale și integrație. Am început în această dimineață cu o sesiune de ordin general, Agenda Europeană pentru Migrație, după 2 ani, ca să stabilim contextul uh, schimbului nostru de opinii și dezbatere Uh, chestiuni care n-au fost pe primul plan al reacției UE față de criza migranților. Apoi uh, am, ne-am ocupat de căi legale în contextul dreptului de azil. Acum uh, ajungem la cea de-a treia sesiune și anume aspecte legate de gestionarea migrației, privitoare atât refugiați cât și cei care doresc un loc de muncă în Europa aici, solidaritatea între state și solidaritatea cu cei mai vulnerabili, trebuie să se situeze în centrul răspunsului nostru. Dar este de asemenea important, după cum s-a spus în această dimineață, să facem diferența între cei care uh, au nevoie de protecție și cei care vin în Europa pentru un loc de muncă. Um, doamna Chienghe și subsemnata am uh, întocmit un raport comun privitor la migrație acum 2 ani și acolo am făcut această diferență uh, și pe baza acestea se vor desfășura dezbaterile noastre până la finalul mandatului. Sigur că migrația legală e o necesitate în Europa și ce spunem noi în raport e că statele membre sunt cele care controlează propria piața muncii și ei împreună cu Uniunea Europeană ar trebui să vadă și să știe cum să elimine decalajele de pe piața muncii. Aici considerăm că rolul autorităților locale și regionale e unul crucial dacă cetățenii noștri vor, uh, e să participe la acțiunile noastre. Migrația forței de muncă e o ramură a dreptului care reglementează canale legale pentru muncitori din țări terțe care vin pentru a participa la viața economică a Europei și reglementează și situația beneficiarilor de protecție internațională când e vorba de participarea acestora la piața muncii. Am auzit povești de groază în legătură cu exploatare și utilizarea beneficiarilor în acest sens și trebuie să eliminăm uh, urgent aceste probleme. Noi avem o legislație în uh, domeniul care armonizează un cadru legal între statele membre, un cadru juridic comun. Acheiul uh, este de natură sectorială în acest domeniu și nu există un singur cod pentru întreaga Uniune Europeană, ci o serie de directive pentru diversi, diverse tipologii de lucrători. Fie cu altă calificare sau sezonieri, transferuri intra-corporate, cercetători, studenți și așa mai departe. Singurul text de lege care este pe masa negocierilor actuală e revizuirea directivei Blue Card, care își dorește să atragă persoane cu înaltă calificare în Uniunea Europeană. Cât privește reîntregirea familiei, principalul instrument e o directivă care datează din 2003. Și oaspeții noștri de astăzi, în grupul pe care îl prezidez eu până la orele 15.30 și subiectele discutate au o gamă largă, dar sunt foarte importante pentru a vedea cum vom gestiona fluxurile de uh, migrație pe viitor și cum poate contribui migrația la economia și demografia Uniunii Europene. Iată, avem pe doamna Crutei, care este la stânga mea director a Organizației Internaționale a Muncii și va, uh, va trebui să facă față provocării de a-și prezenta punctul de vedere al organizației în legătură cu uh, decalajele și prospectele de, legale pentru migrația forței de muncă în Uniunea Europeană, după aceea domnul Thomas Huddleston, uh, care stă lângă doamna Cotei, de la think tank-ul Grupul pentru uh, Politici legate de Migrație, ne va vorbi despre exercitarea dreptului de reîntregire a familiei în Uniunea Europeană, am invitat de asemenea o, o serie de parlamentari din Parlamentele Naționale care își doresc, doresc să facă comentarii mai lungi pentru a prezenta punctele de vedere ale statelor membre. La sesiunea aceasta vom avea plăcerea să auzim ce ne va spune domnul Curziepa din partea Seimului polonez. Apoi discuția va fi deschisă tuturor parlamentarilor. Și după cum s-a întâmplat dimineața, înainte de a da cuvântul oaspeților noștri, să vedem din punct de vedere procedural cum uh, facem. Deci, alternativ vom da cuvântul uh, doi membri ai Parlamentului Național și un membru al Parlamentului European și tot așa până când epuizăm lista vorbitorilor. La fel ca în această dimineață, cei din partea Parlamentului național care doresc să ia cuvântul, sunt rugați să completeze formularul pentru a putea lua cuvântul și apoi al înmâna secretariatului Lista uh, vorbitorilor va fi întocmită pe baza ordinii în care au sosit acele formulare, iar uh, europarlamentarii mm, pot să îmi semnaleze mie personal că doresc să ia cuvântul. Depinzând de timp și numărul de participanți, vom încerca să limităm timpul de vorbire la maxim două minute Vom vedea uh, și vă voi anunța dacă cumva v-ați depășit timpul alocator. Cum doamnă Curtei, aveți cuvântul în calitate de invitat pentru o durată de 10 minute. Mulțumesc, mulțumesc și pentru invitație. Îmi face plăcere să fiu aici. După cum spuneați, prezentarea mea se va concentra asupra migrației forței de muncă și nu asupra refugiaților. Dintotdeauna oamenii au migrat și vor continua să o facă Lumea noastră e din ce în ce mai conectată. Bunurile și serviciile pot uh, trece frontierele mai ușor decât uh, până acum și atunci 250 de milioane de lucrători migranți este o cifră actuală, dar va crește cu siguranță. Migrația e trecutul nostru, prezentul și viitorul nostru. În acest raport uh, pe care l-am elaborat săptămâna, luna trecută, mă scuzați, Secretarul General al ONU spune că migrația a fost benefică atât migranților cât și comunităților gazdă. Dar de asemenea spune că existența zonelor legitime de preocupare uh, strânite de migrație, cum ar fi securitatea, exploatarea, xenofobia, discriminarea, tensiuni în uh, societate, uh, e o listă reală de probleme. Deci, în acest sens, ONU și statele sale membre au făcut apel la fluxuri de, eh, de migrație ordonate și sigure, cu respectarea dreptului internațional și al, a drepturilor omului. Mm, pe de altă parte, migranții trebuie să utilizeze și să respecteze căile legale și să treacă dintr-o țară în alta în mod ordonat. Însă, pentru aceasta, guvernele trebuie să deschidă căi pentru eh, migrație legală care să corespundă realităților piețelor muncii. De fapt, migrația ilegală e în creștere acolo unde există prea multă cerere ca, pentru forță de muncă, dar nu este suficientă ofertă. și nu există suficiente căi pentru ca lucrătorii străini să vină pentru a satisface cererea. Și atunci trebuie să identificăm nevoile de pe piața de muncă și în același timp și uh, penuria de pe piața de muncă, muncă. Asta nu doar în sectoarele uh, cu calificări înalte. Să știți că sunt multe uh, locuri de muncă pentru care nu e nevoie de calificare înaltă și pe care lucrătorii locali nu vor să o facă. Și atunci uh, nevoile pe piața muncii nu trebuie evaluate doar uh, conform situației actuale, ci și conform posibilor penurii viitoare. Organizația Internațională a Muncii, OIM, a cerut să-și uh, susțină guvernele, statele membre, organizații de lucrători și uh, de patronat în uh, provocarea aceasta a migrației. Sunt două convenții OIM care se concentrează în mod specific asupra migrației forței de muncă. E vorba de Convenția 97 și Convenția 143 toate celelalte convenții OIM, de asemenea, se pot aplica lucrătorilor migranți Eh, cu excepții bine specificate. Mai recent, număr de instrumente eh, non-obligatorii au fost adoptate, ultimul dintre ele fiind eh, linie directoare privitoare la accesul refugiaților și persoanelor strămutate forțat la piața muncii. Acele orientări și principii directoare au fost adoptate în iulie 2016 de lucrători, angajatori, guverne și reflectă abordarea noastră către integrarea pieței muncii cu uh, evidențierea rolului specific pe care partenerii sociali pot juca în gestionarea migrației. În centrul convențiilor și instrumentelor OIM se află principiul tratamentului egal și oportunității de șanse, egalității de șanse în ce privește șansele de a găsi un loc de muncă între migranți și locali principiu de bază pentru a ne asigura că uh, nu se încalcă drepturile migranților, dar nici cele ale lucrătorilor localnici, nici că uh, să nu cumva să se scadă standardele pe piața muncii. Și în final subliniez faptul că noi știm că în Europa și nu numai lucrătorii migranți tind să se concentreze în uh, anumite sectoare, cum ar fi agricultura, curățenia, hoteluri, restaurante. Acele sectoare adesea sunt cele cu condiții de muncă uh, foarte precare. De aceea, pentru a ne asigura o integrare uh, fără probleme în acele sectoare, ar fi bine ca instituții cum ar fi uh, organizațiile lucrătorilor și ale angajatorilor să fie consolidate, să existe salarii minime, protecția muncii, să existe drept de negociere colectivă, să existe inspecții ale muncii. În încheiere subliniez că deschiderea unor canale legale pentru lucrătorii migranți nu e doar o componentă esențială agendei comunității internaționale pentru migrație legală, ordonată și sigură. E și un mod de a proteja drepturile lucrătorilor migranți, mai ales din anumite sectoare, și să susținem creșterea mediului de afaceri. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Ms. Curtei. I'll pass the floor now to Mr. Huddleston. Mulțumesc. Acum domnul Huddleston are cuvântul. Vă rog, tot 10 minute. Great. Good afternoon, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Mă numesc Thomas Harrelson din partea grupului de pentru politici din domeniul migrației. That offers comparative analysis, uh, training and Suntem un think tank care se ocupă de evaluări cu privire la migrația legală, Uh, și antidiscriminare. Mi s-a am fost invitat să vă ofer informații actualizate cu privire la reîntregirea familiei, principalul canal prin care majoritatea cetățenilor non-europeni pot să vină în mod legal în Europa. Vreau să vă dau câteva statistici și apoi schimbări de politică pe care le vedem în Europa. O să vorbesc despre efectele acestora asupra integrării și ce spune asta despre legislația europeană. De la începutul uh, primelor sosiri în masă din 2015, țările europene au oferit un statut de protecție unui număr de peste un milion de cetățeni non-europeni. Mulți dintre aceștia au trebuit să vină singuri, fără familiile lor, din cauza lipsei de canale sigure către Europa. Așadar, ne-am aștepta că acum ar fi momentul pentru reîntregirea familiilor acestor persoane. Am avut multe veniri în masă din 2015, neplanificate, spontane, nereglementate și mai puțin sigure. Reîntregirea familiei este un concept complet diferit. Acesta permite posibilitatea ca statele să ofere o să ofere canale de migrație sigure și legale. Cererile pentru reîntregirea familiei sunt procesate în decurs de șase luni până la un an. Solicitantul deja are o adresă legală, statul poate să știe care este compoziția, componența familiei. Deci autoritățile au timp suficient pentru a asigura toate măsurile de primire, de cazare a familiilor, să asigure locuri în școală pentru copii și un program, un program adecvat de integrare. Deci, n-ar trebui să analizăm reîntregirea familiei așa cum am uh, privit sosirile spontane Uh, ale refugiaților în ultimii ani, dar din păcate așa s-a întâmplat dacă examinăm ce s-a întâmplat în ultimii doi ani. Până recent, statele membre aveau politici relativ similare privind reîntregirea familiei și pentru migranți și pentru beneficiarii uh, asistenței internaționale. Pentru migranți am observat că uneori lipseau informații, și anumite cerințe erau foarte restrictive. Însă, pentru beneficiarii protecției, de pe protecție internațională, problemele erau mai mult legate de documentație necesară sau de procedurile complicate. Însă, din 2016, am observat că mai multe state membre au uh, adoptat niște întârzieri și chiar uh, exclude categorice uh, Uh, privind întregirea familiei uh, pentru refugiați sau pentru minorii neînsoțiți. Până în acel moment, um, refugiații care beneficiau de protecție secundară și minorii neînsoțiți aveau dreptul să ceară imediat, fără o perioadă de așteptare, să, sol- facă, să depună o cerere pentru reîntregirea familiei și se uh, bucurau de condiții uh, mai bune uh, Uh, în procesarea cererilor lor. Așadar, reîntregirea familiei pentru beneficiarii protecției internaționale a fost un proces bine stabilit și destul de uh, stabil, de fapt, în ultimii ani. Însă, din 2016, o mare parte dintre țările de destinație din Europa au introdus așa numite restricții temporare unde obiectivul era să se reducă reîntregirea familiei sau să descurajeze uh, potențial noi solicitanți de azil. Și aceste restricții uh, nu le-am mai văzut uh, până acum. Ele au apărut în Austria, Finlanda, Germania, Danemarca și Suedia. Așadar, măsurile acestea au fost introduse ca fiind temporare, dar multe dintre ele sunt în continuare valabile, deși situația s-a schimbat în multe țări. Cred că în acest moment este important ca dumneavoastră, în calitate de lider politici, să recunoașteți faptul că reîntregirea familiei trebuie să fie facilitată în toate statele membre ca un instrument de integrare în primul rând, când uh, privim procesul de integrare al membrilor familiilor, acesta este un proces care se desfășoară în timp. Uh, statisticile Eurostat ne arată că după 10 sau mai mulți ani într-o țară, majoritatea membrilor familiei lucrează. Există, sigur, îmbunătățiri care trebuie să aibă loc în tipul de susținere care este oferită pentru reîntregirea familiei. De exemplu, uh, mulți uh, uh, parteneri, uh, soț sau soție, persoane care iese deja în țară, nu beneficiază de asistențe pentru a se integra pe piața muncii. Și, din păcate, politicile statelor membre nu s-au îmbunătățit în acest sens. Susținerea care este disponibilă pentru copii în sistemul de învățământ, de asemenea, nu s-a îmbunătățit prea mult în ultimii ani, pentru că sistemele de învățământ Uh, sunt uh, um, sisteme care uh, pun în aplicare destul de încet uh, modificările necesare. Deci, e nevoie de îmbunătățirea condițiilor de asistență oferite și uh, soților sau soțiilor care uh, își urmează partenerul uh, într-o țară europeană și pentru copii. După cum spuneam, o problemă o, respre, o, repre, o reprezintă întârzierile sau restricțiile în reîntregirea familiei care întârzie sau subminează procesul de integrare. Și pentru sponsor care poate să sufere de pe urma uh, unor consecințe devastatoare pe plan uh, psihologic, dar și pentru membrii familiei pentru membrii familiei care sosesc, pentru că aceste restricții nu fac decât să întârzie procesul de integrare. De exemplu, studiul PISA al OCD notează că pentru fiecare an în plus pe care țările, copiii în țările în curs de dezvoltare sunt forțați să îl uh, petreacă în țările lor de origine, cu atât mai greu le va fi să învețe limba țării în care se mută și să se descurce la, la școală. E ușor de înțeles, pentru că cu cât mai mult uh, oamenii sunt forțați să rămână în țara de origine, cu atât mai puțin timp au uh, ca să fie expuși la procesul de integrare la instituțiile noastre. Deci copiii vin uh, în Europa mai uh, la o vârstă mai ridicată și deci le este mai greu să se integreze în sistemul de învățământ, să învețe limba și așa mai departe. Și astfel nu facem decât să subminăm rezultatele de integrare prin întârzierea procesului de reîntregire a familiei. Acesta este un domeniu care este deja reglementat de legislația europeană prin directiva europeană privind reîntregirea familiei din uh, 2003, directiva 86, de asemenea reglementat de Convenția Europeană privind drepturile omului și de Carta Socială Europeană. Jurisprudența Curții Europene de Justiție spune foarte clar că obiectivele primare ale directivei privind reîntregirea familiei sunt facilitarea vieții de familie și promovarea între reîntregirii familiei. Deci orice fel de uh, excepție trebuie să fie justificată, proporțională și eficace. Așadar, cred că a venit momentul să reexaminăm restricțiile privind reîntregirea familiei, care au fost puse în aplicare într-un, într-o vreme de anxietate și de temeri pe termen scurt și ar trebui revizuite acum politicile privind reîntregirea familiei pentru a facilita o reîntregire rapidă, venirea rapidă a uh, soților, soțiilor, uh, copiilor, beneficiarilor de protecție internațională, punând accentul asupra dezvoltării unor programe de integrare mai eficiente pentru familiile respective. Dacă doriți să aflați mai multe despre aceste subiecte, atunci puteți să studiați um, indexul privind migrația al uh, grupului privind uh, migra- politicile de migrație. De asemenea, puteți să vedeți documentele OCD cu privire la migrație. Acolo sunt cuprinse toate modificările de politică Puteți să citiți recomandările Forumului European al Migrației din 2017, care se referă specific la reîntregirea familiei și vă recomand de asemenea să vedeți uh, activitatea Comisarului European pentru Drepturile Omului, care a publicat două documente foarte bune referitoare la reîntregirea familiei. Mulțumesc! Thank you very, very much, Mr. Huddleston. I now pass the floor. Mulțumesc, domnule Huddleston. Și acum dau cuvântul domnului Curzepa din Parlamentul Poloniei, care ne va oferi o uh, perspectivă cu privire la ce se întâmplă la țara sa, în țara sa uh, referitor la reîntregirea familiei. Jestem pod która się tu odbywa, ale... Mulțumesc. Sunt uh, impresionat de acest schimb de opinii dar de asemenea vreau să vă împărtășesc o zicală poloneză. Pentru că atunci când uh, examinăm problemele cu care ne confruntăm în statele noastre membre, foarte adesea perspectiva locală nu ne permite să înțelegem bine ce se întâmplă în alte state membre. De aceea e bine că suntem aici și discutăm. Mulțumesc colegilor din Republica Cehă și din Slovacia, eh, pentru că se pare că ehm, gândim eh, în mod similar. Și încă observație de natură generală statele, națiunile au uh, toate elitele lor și uh, trebuie să își asume responsabilitatea pentru țara lor. Așadar, eu consider că nu ar trebui să înlocuim autoritățile naționale în luarea deciziilor, ci să le lăsăm pe acestea să se ocupe de propriile probleme. De asemenea, fac apel la dumneavoastră să vă gândiți la faptul că poate e mai bine să exportăm uh, asistență, bunăvoință, susținere uh, către țările unde există probleme, decât să importăm problemele la noi care pot să, pot să creeze probleme și mai mari uh, în statele noastre. Și acum aș dori să vă spun câte ceva despre situația din Polonia. În uh, ultimul deceniu, Polonia s-a transformat dintr-o țară de imigranți dintr-o țară de emigranți într-o țară de imigranți. Um, rezultat al um, aderării noastre la Uniunea Europeană. Mulți dintre cetățenii noștri polonezi au emigrat în alte țări. Mulțumim pentru ospitalitate, pentru acceptarea compatrioților noștri în țările dumneavoastră, însă în același timp uh, recunoaștem uh, faptul că uh, cetățenii noștri care vin în țările dumneavoastră aduc uh, cu ei competențe și un patrimoniu important. Populația noastră de emigranți este cea mai mare și este în creștere în Uniunea Europeană. Avem uh, și noi migranți din Est, din țări ca Ucraina, Belarus, Rusia, Georgia, Armenia, și utilizăm proceduri simplificate pentru a oferi permise de muncă pentru o perioadă de până la șase luni, după care migranții pot să solicite permise pe o perioadă prelungită până la 12 luni. Statisticile sunt elocvente. În 2016, Polonia este a doua după Regatul Unit cu 586.000 de permise emise, care include și uh, vizele pe termen lung, care reprezintă 17% dintre permisele eliberate în Uniunea Europeană. În ceea ce primește permisele de muncă, suntem pe locul întâi în Uniunea Europeană. 494 de mii de permise de muncă. 58% din totalitatea permiselor de muncă eliberate în Uniunea Europeană. Acestea sunt eliberate mai ales ucrainienilor, 17% din to- dintre toate permisele eliberate în Europa pentru ucraineni, aproximativ 500 de mii de astfel de permise. Deci ucrainienii sunt pe primul loc. Numărul migranților care caută un loc de muncă în Polonia, este în creștere și ei beneficiază de o procedură simplificată care le permite să lucreze pe o perioadă de la 6 luni până la 12 luni în funcție de uh, declarația pe care o dă angajatorul lor. Dacă angajatorul dorește să uh, continue relația, uh, contractul de muncă și vă împărtășesc aceste informații astfel încât uh, pentru ca dumneavoastră să puteți să înțelegeți munca pe care noi o depunem, acceptând uh, un număr atât de mare de uh, cetățeni din afara Uniunii Europene, din Est, din Estul Uniunii Europene. De asemenea, aș dori să vă vorbesc despre niște chestiuni mai generale. Faptul că procesul migrației ar trebui să fie analizat în lumina diversilor factori importanți. Migrația neregulamentară poate să devină migrație regulamentară. Există diverse tipuri de migrație Uneori uh, procesele migratorii pot să fie imprevizibile și ar fi, sigur, recomandabil să putem gestiona uh, fluxurile migratorii. Dacă vorbim despre cartea albastră și de nevoile pieței, atunci trebuie să ne gândim la trei lucruri importante. În primul rând, e nevoie de un diagnostic acest diagnostic, sigur, va fi diferit în diferite state membre, în funcție de condițiile sociale și economice ale fiecărei țări. Și așteptările sunt diferite. cu privire la tipul de persoane sau la numărul de persoane pe care o țară va dori să le accepte. Deci, e bine să existe o relație între țara de origine și țara gazdă, pentru că se poate întâmpla ca un migrant să fie educat în țara sa de origine și apoi să plece. Și dacă, de exemplu, Polonia sau Republica Cehă investesc în formarea unui angajat și apoi, în cele din urmă, o altă țară beneficiază de pe urma acestei formări, întrebarea este Întrebarea care se pune este cum anume se poate compensa această investiție. Dacă Și dacă vorbim despre migrația legală, atunci vorbim despre migranții uh, lucrători migranți dezirabili sau, sigur, putem să decidem dacă vrem să vorbim și despre alte categorii de migranți și despre măsura în care aceștia sunt pregătiți să intre pe piața muncii din statele noastre. Și ultima chestiune. Știți foarte bine care sunt problemele din Uniunea Europeană. Una dintre provocările majore o reprezintă situația generațiilor uh, tinere. Și de aceea trebuie să reflectăm la piața muncii, la situația de pe piața muncii, care în ansamblu este în, în descreștere, pentru că în multe state membre șomajul în rândul tinerilor este foarte ridicat. De aceea s-ar putea să fie mai bine să punem accentul special asupra tinerilor și a oportunităților pe care le creăm pentru aceștia. Și în cele din urmă se pune o întrebare. Anumiți uh, lucrători uh, migranți sunt uh, care sunt căutați în Polonia um, au uh, alte competențe decât uh, cei care sunt uh, căutați în țările de jos, de exemplu. Cum anume vom concura pentru acești migranți? Doamna președinte, mulțumim, domnule Curzepa, și acum am să permit să intervină în discuție colegii care doresc să o facă. Vă rog să uh, respectați uh, un timp de două minute fiecare. Și vreau să vă reamintesc că dacă doriți să interveniți, trebuie să completați formularul. Iar uh, ușierii vor fi atenți uh, să adune formularele. Începem cu domnul Frank Tircek, un deputat sloven care dorește să facă o contribuție în această dezbatere. Nu știu unde este în sală, nu-l văd. Da? Sunteți, uh, da, uh, ați schimbat. Dumneavoastră doriți să interveniți. Vă rog atunci să vă prezentați. Mulțumesc. O să vorbesc slovenă. Bună ziua tuturor! Contribuția mea o să fie relativ succintă. Ar fi putut uh, fi analizat anterior, dar aș vrea să îmi prezint argumentele. În Slovenia, guvernul este un guvern de stânga, eu provin din opoziție. În ceea ce privește poziția Sloveniei cu privire la uh, migrație, o să prezint o informație pertinentă. În 1997, Am acceptat 4% din uh, refugiați față de întreaga populație. N-am avut probleme cu emigrația. Femei, vârstnici, copii, cei care au venit pe rutele balcanice și în 2014-2015 migranții au fost predominant tineri. Deci nu mai erau copii și femei. Guvernul sloven contribuie la așa numitul sistem de cote și în acest cadru acceptăm migranți din, din Italia și Grecia. Numere, uh, cifrele sunt scăzute pentru că și noi suntem o țară mică, totuși în anul anterior am asistat la uh, o uh, creștere de 120% uh, în ceea ce privește numărul imigranților. Am fost lăudați de Uniunea Europeană. Primul ministru a profitat de asta și a făcut foarte multe fotografii. De ce spun asta? Pentru că marea majoritate a celor care au venit în Slovenia fie că erau parte din uh, fluxul uh, migrator sau veneau în cadrul sistemului uh, bazat pe cote. 30% din aceste persoane au fost în tranzit prin Slovenia, deci au stat câteva zile în Slovenia. am putea să spunem că sistemul uh, bazat pe cote funcționează, dar de fapt el nu funcționează pentru că persoanele de fapt uh, pleacă din țară de îndată ce au intrat în sistem. Sistemul nu funcționează, ar trebui să găsim uh, soluții mai eficiente, uh, mai eficiente, mai uh, bune. Asemenea unor colegi uh, din Cehia, din Ungaria, din Slovacia, Și eu cred că trebuie să ajutăm acele țări Conflictele sunt cauza uh, migrației, e important să spunem acest lucru, însă trebuie să încercăm să supraveghem frontierele într-o manieră, manieră mai eficientă. Nu sunt de acord cu cei care ar dori să schimbe regulile. pentru a transforma migrația ilegală într-o migrație legală. Avem nevoie de soluții mai bune care să fie, de fapt, în folosul acestor oameni. Și acest lucru uh, uh, am uh, menționat o parte din soluții, nu am timp să intru în toate detaliile. O să-i dau cuvântul domnului Dergec mai târziu, deci următorul vorbitor pe listă este domnul Zachlin din Bundestagul German. Vielen Dank. Ehm, da, Jacqueline Mastic mă cheamă. Da, într-adevăr, este salutar faptul că se dorește un tratament eh, egal eh, al lucrătorilor conform convențiilor eh, Organizației Internaționale a Muncii și că dreptul muncii trebuie să fie aplicat. Experiențele ne arată că, din păcate, aceste um, precepte nu sunt o realitate în Uniunea Europeană. Sunt, uh, de exemplu, în um, probleme în Germania pe șantiere sau în domeniul procesării cărnii uh, sau în domeniul uh, îngrijirilor persoanelor în vârstă, ceea ce uh, domenii în care uh, lucrătorii veniți din străinătate nu sunt tratați în același mod în care sunt tratați lucrătorii uh, locali și acest lucru duce la conflicte și la disensiuni între persoane. S-a vorbit uh, astăzi despre competitivitatea Uniunii Europene care ar trebui să stea în centrul eforturilor noastre. Dar eu nu sunt de acord. Dacă vorbim despre Cartea Albastră și vorbim uh, despre uh, scăderea venitului brut, acest lucru nu va duce la o concurență mai mare și la un dumping salarial în țările noastre, nu uh, Uh, sprijinim, de fapt, uh, astfel uh, dumpingul social și sărăcia și exodul creierelor, cu atât mai mult cu cât luăm persoanele înalt calificate țărilor mai sărace? Eu cred că avem o responsabilitate față de țările de origine. Trebuie să susținem consolidarea acestor țări și de aceea mă întreb în ce mod dorim să susținem uh, uh, aceste țări, astfel încât uh, ele să nu devină mai sărace și oamenii să plece uh, într-un procent și mai mare din aceste țări, chiar uh, dacă capitalul, marele capital din țările noastre preferă să selecteze cei mai buni lucrători la salariul cel mai mic. Din perspectiva uh, noastră, a celor din stânga, uh, Um, integrarea este un concept care trebuie salutat, însă, din păcate, coaliția la putere în Germania nu este de părere cu noi și noi, uh, cei de la Die Linke din Germania, partidul de stânga, uh, milităm pentru uh, menținerea umanității și a statului de drept. Mulțumesc! Mulțumesc. Da. O să vorbesc în polonă. Mulțumesc pentru că ați organizat această ședință astăzi, spune domnul Boni. Vreau să susțin ceea ce a spus uh, uh, deputatul din Parlamentul Polon cred că este rezonabil și uh, bine spus atunci când uh, vorbim de migrația legală. Într-adevăr, situația este de asemenea natură încât în Polonia avem un grup foarte mare de persoane din Ucraina uh, care au venit aici în mod legal. În 2017 au existat niște temeri atunci când a fost liberalizat uh, sistemul de vize uh, pentru uh, ucrainieni că vor pleca în număr mare și nu s-a întâmplat acest lucru. Cred că o politică conștientă de migrație vizând vecinii este necesară pentru uh, piața muncii. Poate că ceea ce ne dorim uh, să avem este ca în fiecare țară, în afară de procedurile uh, simplificate existente, și alte proceduri să fie simplificate. Din câte știu, există în curs niște uh, procese de integrare și acest lucru este important. Copiii au nevoie de integrare, copiii care vin cu părinții lor. Copiii uh, trebuie să fie în măsură să uh, nu piardă anii de școală din experiența mea cu emigranții uh, ucrainieni, relațiile uh, sunt foarte bune. Copiii merg la școală, au colegi, au prieteni. Deci, uh, Polonia este un exemplu practic uh, bun în legătură cu construirea unei noi politici în domeniul migrației. Uh, M-a bucurat să aud în partea domnului Cușampa că menționăm politica în domeniul migrației uh, și o uh, distingem uh, de politica în ceea ce privește refugiații. Este o chestiune controversată în țara mea. În multe țări, refugiații devin migranți legali, sunt integrați pe piața muncii pe baza competențelor și aptitudinilor pe care le au. Uh, însă este un exemplu bun de politică în domeniul migrației pe scară largă, pentru că sute de mii de oameni lucrează în felul acesta în Polonia. Au fost uh, menționate procese. Uh, acest lucru este important. Partenerii sociali trebuie incluși, inclusiv organizațiile guvernamentale. Mulțumesc. Domnul Tregec din Slovenia are acum cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. O să continui în uh, slovenă. Inițial am vrut să-mi spun părerea în următoarea rundă, dar e bine și așa. Nu sunt politician, am urmărit uh, problema migrației uh, îndeaproape. Uh, De câte ori discutăm această problemă, ne uh, învârtim în jurul uh, economiei politice, o chestiune politică și economică. PIB-ul Germaniei, Austriei, uh, Suediei, în ceea ce privește integrarea, reprezintă o pondere foarte mare în uh, multe țări se alocă mult mai mult uh, uh, pentru integrare decât în Suedia, de pildă. Nu e vorba numai de dreptul la muncă, e vorba și de alte drepturi care derivă din posibilitatea de a munci. Un spectru larg de sectoare economice uh, sunt influențate de uh, traficul cu persoane. Agricultura, sectorul construcțiilor, locuințele și așa mai departe. Suntem democrații constituționale, dar acestea sunt domeniile în care Constituția este încălcată și asta se află exact în miezul problemei populiștii vor spune că în Slovenia, în Polonia, acolo unde salariile sunt mai mici, asta este vina migranților. Nu există o persoană ilegală. Poți să devii ilegal atunci când politica nu este uh, corectă, când este coruptă. Și să fim uh, corecți, suntem cu toții politicieni. Mulțumesc, domnul Mayer din Germania. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi, dragi colegi, în ceea ce privește reîntregirea familiei. În Germania sunt 540 uh, de mii de persoane care sunt recunoscute ca fiind refugiați și au dreptul la reîntregirea familiei, uh, obligații uh, pe care noi le îndeplinim pe deplin, fără niciun fel de restricții și Până în 16 martie în acest an există o suspendare a dreptului de uh, reîntregire a familiei pentru persoanele care beneficiază de protecție uh, secundară. Sunt uh, uh, aproape 300 de mii de persoane care beneficiază în Germania de protecție secundară. Uh, Um, și e vorba de persoane care, de exemplu, vin din zone de conflict, uh, unde conflictul s-a încheiat și în, în cazul cărora există speranțe ca ele să se întoarcă în țara lor de origine. Și uh, noi, în Bundestagul German, considerăm că ar trebui să se suspende în continuare și după data de 16 martie dreptul de reîntregire a familiei pentru persoanele care beneficiază de protecție secundară. Și uh, am făcut un calcul conform căruia considerăm că aproximativ 12.000 de persoane pe an pot să fie primite în Germania. Cred că este o cifră corectă, uh, fundamentată în mod obiectiv. Peste această cifră nu putem să ne uh, permitem să primim uh, nici în cazul de întregirii familiei persoane. Um, sigur, când vorbim despre migrație, situația este foarte complexă. Există fațeta migrației umanitare, uh, Uh, dar trebuie să se facă distinția între aceasta și migrația uh, muncii și Germania este țara, după Statele Unite ale Americii, cea de-a doua țară la nivel global uh, în ceea ce privește migrația. Deci, eu sunt de părere că Uniunea Europeană trebuie să fie foarte precaută și să fie atentă și să nu uh, ducă printr-o prea puternică armonizare a normelor uh, Uh, la o uh, situație în care să se trateze în mod egal uh, situații diferite, pentru că sunt 28 de piețe ale muncii pe, în Uniunea Europeană și e vorba de 28 de state membre în care și condițiile și cerințele sunt diferite. De aceea vă rog să avem înțelegere pentru faptul că noi, parlamentarii germani din din partea partidului uh, CDU-CSU, deci conservatorii germani, considerăm că în ceea ce privește accesul pe piața muncii, în Germania noi avem o economie care funcționează foarte bine, avem aproape uh, ocupare uh, 100% în multe sectoare și vedem că în Uniunea Europeană situația este foarte diferită. În acest context, vă rog să luați în considerare faptul că piața muncii din Uniunea Europeană este foarte heterogenă și uh, nu este adecvată o reglementare uniformă pentru 28 de state membre cu 28 de economii și de piețe ale muncii diferite. Palis from Greece. Mulțumesc, are cuvântul domnul Palis din Grecia. Uh, mă refer în momentul de uh, mă refer acum la problema reunificării uh, familiale și o să fiu succint. Aș vrea să spun că respectarea dreptului la uh, reunificarea familiei uh, presupune niște probleme suplimentare. Durata Uh, este uh, lungă. E vorba de uh, persoane a căror viață familială este practic suspendată. Aceste persoane n-au nicio dorință să învețe limba țării în care trăiesc, nu vor să se educe, nu vor să uh, se integreze. Singurul lucru pe care îl doresc este să-și regăsească familia, să-și reunifice uh, familia. Uh, sunt persoane cu depresii, mm, cu căderi psihice, persoane care cred că nu se vor mai întâlni niciodată cu membrii familiei lor, ceea ce îi împinge uneori la acte disperate. Ehm, foarte recent, eh, în eh, centrul Atenei, eh, refugiați care doreau să, doreau să se reunească cu familiile lor au făcut greva foamei. Sigur, putem cu toții să înțelegem motivul nu țara gazdă este responsabilă, ci toate statele membrii Eh, toate statele membre ale Uniunii Europene sunt responsabile. Înțeleg ce ne spune colegul din Germania. Pot să înțeleg eh, că eh, țările de intrare acolo unde se face reunificarea familiară, însă pentru categoriile de persoane care prezintă un procentaj foarte mic, putem să acționăm mai repede, mai bine și având în vedere că uh, Uh, consecințele unei întârzieri în acțiunile pe care le întreprindem uh, poate să uh, pot să fie dramatice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Iurec. Mulțumesc. Da, a fost o mică problemă cu microfonul. Cred că este o dezbatere importantă. E bine că vorbim cu parlamentarii din țările, din țările membre în ceea ce privește reunificarea familiei. Cu 60 de ani în urmă, emigrația în Franța însemna, de fapt, migrația din sudul uh, Europei în uh, anii 20-30 uh, din sud-estul Europei. Astăzi e vorba de migranți din Africa și Orientul Mijlociu. Și trebuie să ne amintim că din Maroc până în Indonezia avem o, un șir de uh, țări uh, care privesc familia uh, în moduri diferite în dreptul civil. Astfel de țări pot să permită, de pildă, poligamia, reunificarea familiei, care înseamnă acceptarea copiilor și altor membri de familie, înseamnă, practic, o înmulțire a, a fenomenului migrației controlul uh, frontierelor este justificat și legal. Dacă nu ar fi așa, ar uh, trebui uh, să fim la originea unor represalii împotriva Statelor Unite. Atunci când extinderea Big Bang-ul care a fost reprezentată extindere s-a uh, Uh, produs, uh, Stânga Unită era la putere și Germania nu era una dintre țările în care uh, să aibă o politică de acces liber, nu atât de liber ca Regatul Unit. Deci protecția frontierelor și coeziunea socială sunt absolut justificate. Dacă creăm această iluzie Uh, față de oamenii din afara Europei că pot să vină, asta nu ar fi deloc bine, pentru că aceste persoane ar putea să gândească că intrarea ilegală poate să fie ulterior legalizată. Prin urmare, avem nevoie de o dezbatere pentru a face un diagnostic al fluxului uh, migraților, însă, în același timp, trebuie să respectăm suveranitatea și valorile lor. Numai atunci o astfel de uh, dezbatere este valabilă. Reunificarea familiei poate să permită ca noi să uh, privim familia în ordinea noastră juridică într-un mod diferit avem un concept monogam al familiei care diferă foarte mult uh, de cel din țările africane. Domnul Calogeropulos are acum cuvântul. Mulțumesc uh, doamnelor și domnilor deputați. Uh, aș uh, dori să mulțumesc prezidenției că a reunit în dezbaterea de astăzi comunitățile locale și regionale. Știm cu toții că am primit un număr mare de refugiați din Africa și din Orientul Mijlociu aceștia uh, doresc să rămână pe o durată nedeterminată în Uniunea Europeană. Ca urmare, integrarea acestora rapidă și eficientă, cum ne-am dorit să fie în societățile și în uh, țările uh, gazdă, constituie o prioritate. Primul pas în uh, acest sens este analiza rapidă a cererilor de azil, astfel încât uh, să se poată stabili uh, statutul economic al persoanei pentru a vedea dacă este vorba sau nu de un refugiat. Apoi, integrarea economică a refugiaților trebuie să le găsim un loc de muncă. E vorba de două uh, elemente care sunt corelate. Accesul uh, refugiaților la piața muncii nu trebuie să se facă în absența unui program uh, structurat. Ei trebuie să-și găsească un loc de muncă care să fie pe măsura competențelor lor. Valorificarea acestor competențe este în interesul refugiaților uh, ca și în uh, interesul uh, statelor uh, gazdă refugiații trebuie să se uh, aclimatizeze cât mai repede, să cunoască uh, cât mai repede limba uh, țării gazdă. Asta le permite să-și găsească un loc de muncă și primul pas cel mai eficient în această direcție pentru a-și îmbunătăți situația. Atâta vreme cât refugiații depind de asistență, ei nu se vor integra în societatea locală ocuparea uh, trebuie să îi ajute să uh, fie pe picioarele lor. Ceea ce este important apoi este accesul copiilor la structurile de școlarizare uh, și toți refugiații trebuie să beneficieze de îngrijiri medicale. Trebuie să-i ajutăm pe refugiați să găsească locuințe decente. Autoritățile locale și regionale nu pot decât să încurajeze integrarea refugiaților și a migranților în societățile locale. Și totuși, trebuie să ținem cont de caracterul specific al fiecărui stat uh, membru în parte S-a vorbit de specificitate, de specific național, religios, cultural, lingvistic și ar trebui ca integrarea refugiaților, a migranților să aibă loc în uh, conformitate cu specificul țării. Uh, sigur, uh, autoritățile locale sunt primele care îi primesc pe refugiați, autoritățile sunt primele care trebuie să gestioneze accesul acestor refugiați și migranți la uh, îngrijiri medicale. Autoritățile locale uh, vor gestiona în fapt integrarea profesională și economică a refugiaților. Nici o politică de migrație nu poate să fie încunată de succes uh, dacă nu s-a ținut cont de părerea autorităților locale și regionale. Integrarea refugiaților uh, cere timp numai autoritățile vor putea să gestioneze și să ducă la bun sfârșit această uh, operă de integrare. Uniunea Europeană trebuie să pună la dispoziție fondurile necesare autorităților locale și regionale, astfel încât acestea să-și îndeplinească misiunea așa cum am descris-o. O să adaug, doamnă președintă, că ar trebui să asistăm la o colaborare între Uh, organizațiile neguvernamentale și colectivitățile locale și regionale, astfel încât contribuția acestora să fie hotărătoare și uh, semnificativă. Uh, aceasta trebuie să se supună, să fie condiționată de responsabilitate, ce s-au făcut cu banii, de unde au provenit și așa mai departe. Uh, primarii uh, localităților din zona Mării Egee doresc ca procedurile de azil uh, să se finalizeze în două luni. Sigur, hotspot-ul este foarte important. Colegul meu din Marea Egene a vorbit de Moria, care este hotspotul insulei Lesbos, Uh, acolo pot fi găzduite numai 3.000 de persoane, dar aceste cifre vor exploda. Noi uh, suntem de părere că dacă voi, instituțiile europene, uh, veți respecta angajamentele noastre, populismul nu va câștiga teren pentru că al minteri populiștii vor pune ca prioritate a campaniei lor Uh, teama refugiatului. Deci trebuie să avem, uh, să ținem cont de cultură și civilizația fiecăruia. Mulțumesc. Pentru Parlamentul European, doamna Lambert și doamna Vergea și apoi voi da din nou cuvântul invitațiilor noștri. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Cred că e o discuție foarte interesantă. Eu sunt membru a Comisiei pentru ocupare a Parlamentului European și de asemenea membru a Comisiei pentru Libertăți Civile. Deci, eh, migrația eh, forțe de muncă o vedem noi din perspectivă ușor diferită din punct de vedere al ocupării. Eh, din multe locuri din Uniunea Europeană, din multe state membre, ne parvine mesajul următor. Oamenii sunt bineveniți, dar doar pe termen scurt. Și atunci nu e în mod necesar ceea ce își doresc angajatorii. Ei își doresc oameni care să rămână și să se uh, dezvolte și să contribuie cu cunoștințele lor. Și într-o lume globalizată știm că Uniunea Europeană e doar parte a migrației globale. Nu noi suntem buricul pământului. Așadar, pentru noi un mare semn de întrebare e cât, cât de atractiv suntem, cât putem să ținem talentele acestea în Uniunea Europeană. S-a făcut deja referire la directiva Blue Card. Un, una din întrebări e ce se întâmplă cu uh, reîntregirea familiei. Oamenii vor să uh, vină ă, și, și partenerii lor, membrii familiei, vor să ă, muncească, să aibă un loc de muncă, nu să fie casnice. Oricum îți definești familia și sigur că sunt diferi, definițiile diferă de la familie la familie și de la stat la stat, însă ă, eu aș fi interesată noi știm ce cerem de la cei care vin în Uniunea Europeană și am tot auzit-o în această după amiază, dar mă întreb ce oferim noi, ce le oferim. Adică, dacă vrem să fim uh, atractivi. După cum s-a spus la o conferință organizată de președinția estoniană, trebuie să și încălzești casa înainte de a deschide ușa. Și atunci ce avem noi de oferit care să-i facă pe cei mai talentați, uh, pe cei care au mai multe cunoștințe și capacități, să vină la noi și să stea aici când aud cum vorbim noi despre migrație. Suntem noi destul de atrăgători sau nu? Mare Cristin. Noi jucăm Mare Cristin. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu sunt membru a Comisiei Libe și a Comisiei de Afaceri Externe și Subcomisia pentru Drepturile Omului, de asemenea, și uh, autora unui raport privitor la migrație și drepturile omului pe mine mă interesează când aud vorbindu-se despre chestiunile astea și trebuie să le încercăm să le punem în contextul lor istoric și geografic. Când auzim diferite puncte de vedere, parcă vorbim de lucruri diferite când vorbim despre migranți. Uh, Primul lucru pe care doresc să spun e că dacă examinăm cifrele așa brute, nu ne dăm seama că jumătatea imigrației au loc în interiorul uh, spațiului european. Ăsta e unul din naturile și unul din male, mai, una din mai șansele Uniunii Europene. Ce, tot ce se spune despre uh, reformarea Schengen, până la urmă, ar putea să pericliteze dreptul la liberă circulație de care are de profitat ansamblul cetățenilor celor uh, noastre. În al doilea rând, vorbim despre migranți ca și când uh, nu ar mai fi migrație legală spre Uniunea Europeană. Dar fiecare an Uniunea Europeană, deci statele membre, pentru că statele membre sunt cele care au competență, așadar statele membre ale Uniunii Europene uh, eliberează mai mult de 3 milioane de uh, permise de ședere și de reședință. În fine, poate n-am chiar cifra exactă, dar ceva de genul acesta. Pe anul trecut vorbim de da, pentru 2016 3 milioane 4, iată, permise de ședere și de rezidență. Deci e interesant de văzut că cifra e în creștere și o creștere foarte importantă, mai ales din 2012 încoace, chiar dacă 2012 era nivelul cel mai scăzut. Alt element important care trebuie cunoscut. Statele membre se comportă în mod foarte diferit unul un față de altul în legătură cu eliberarea acestor documente. Deci e calea legală de migrație nu știu ce se va întâmpla după Brexit. Iată, vorbim de Regatul Unit. În fiecare an Regatul Unit eliberează 800 de mii de permise de ședere uh, pentru Uniunea Europeană. Sunt, e vorba de chinezi, de indieni, de cetățeni SUA, însă cea de-a doua țară, și îmi pare bine că l-am ascultat pe domnul Boni, cea de-a doua țară care eliberează permise de ședere, cele mai multe permise de ședere pentru Uniunea Europeană e Polonia. Mai mult de 180 de mii de documente de ședere și 85% uh, dintre ele sunt permise de muncă. Deci ca să permită ucraine, cetățenilor ucraineni să muncească în Uniunea Europeană. Deci, vorbim de migrație economică spre Uniunea Europeană. Și pe noi mă frapează faptul că, într-adevăr, sunt mari, mari, mari diferențe între politicile tuturor membre în ce privește cetățenii țărilor terțe. Bun, e de înțeles că fiecare are altă istorie, francezii mai degrabă uh, să spunem, privesc spre fostele colonii. La fel, Marea Britanie are acorduri specifice cu țările din Commonwealth. Țările din Est uh, uh, se uită mai degrabă spre Ucraina, dacă vorbim de Polonia. Deci nu trebuie uniformizate regulile, cred eu. Trebuie să vedem situația globală și să încercăm să vorbim corect de lucrurile astea să uh, știm cifrele exacte și clare. Că ce mă frapează pe, mine când vorbim de migranți, se face diferența absurdă între refugiați și migranți economici. Diferența asta nu e operațională. Sunt migranți economici, dar sunt și țări care nu au posibilitatea de a dispune de căi legale, că despre asta vorbim, nu au căi legale spre Uniunea Europeană, și alte țări uh, care au căi legale. Și atunci, dacă vedem ce se întâmplă cu fiecare țară, mai ales cele care n-au nevoie, cu cetățenii care nu au nevoie de vize pentru Europa. Nu știu dacă e așa ușor să ajungem la o coerență. Uh, nu, nu e așa ușor ca atunci când aruncăm doar o privire superficială. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Voit, intervenție foarte scurtă și apoi invitații. Vă rog. Mr. Voigt, you have the floor. You asked for... Voigt, aveți cuvântul. Ați cerut cuvântul. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Da, mulțumesc, doamnă președinte. E interesant ca și membru al Comisiei Libe să văd diferențele între statele naționale în Europa. Pentru unii nu există nicio distinție între integrare și refugiați. Am auzit acest lucru foarte clar astăzi. Alții vor să scape vor, vor să uh, îi ajute cât mai repede pe refugiați să învețe limba, să devină independenți din punct de vedere economic. Uh, Convenția privind refugiații spune că atunci când motivul pentru refugiere a dispărut, oamenii trebuie să fie trimiși înapoi în țările lor. Atunci mă întreb de ce mai vorbim de integrarea refugiaților. Și Multe state europene au făcut această distinție între integrarea între integrare și uh, refugiați și mie mi se pare că facem mult prea puțin această distinție uh, Uh, în Uniunea Europeană între uh, refugiații care doresc și care nu doresc să fie integrați. Cum poți să integrezi pe cineva care nu dorește să se integreze? Și trebuie să ne gândim și la uh, diferențele culturale, la apartenența religioasă, apartenența culturală a unei persoane. Um, da, Polonia vorbește despre integrarea migranților din Ucraina. E vorba de același cerc cultural, aceeași religie. Uh, da, și apoi mai, ar mai fi și povestea uh, istoriei coloniale a statelor vestice, dar asta e o altă poveste. Mulțumesc, uh, aveți cuvântul pentru a reacționa. Yeah, thank you very much. Uh, that was a, a very interesting... Da, mulțumesc, discuție foarte interesantă, cu multe puncte de mare interes, deci încerc să, re- încerc să reacționez. Uh, succint. Am văzut că a apărut uh, foarte clar uh, distinția între refugiați și migranți. Conform dreptului internațional, ne referim la seturi diferite de obligații la adresa statelor membre. În cazul refugiaților, e vorba de chestiuni umanitare. Oameni care își părăsesc țara din cauza de conflict, război, pentru propria lor securitate și aici se aplică, după cum s-a și spus de ultimul vorbitor, Aici se aplică Convenția de la Geneva pentru refugiați și e competența înaltului comisar ONU pentru refugiați. Cazul migranților e diferit. Aici e și motivul pentru care au avut loc evoluții recent la ONU, făcându-se această distinție. Cred că ați auzit în această dimineață că există două acorduri la care lucrează ONU, unul privitor la refugiați și altul privitor la migranți tocmai pentru a marca uh, că e vorba de două situații și uh, condiții diferite. După cum spuneam în prezentarea mea, credem noi că migrația trebuie legată de nevoile pieței muncii. Legându-mă de uh, ce s-a spus aici în repetate rânduri, și anume dacă e nevoia de a armoniza sau nu situația în statele membre și, sigur, argumentul pe care, cu care pot să vin e că e important să legăm asta de uh, penuria sau nevoile de pe piața muncii și acestea fiind spuse, eu cred că dacă uh, analizăm ultimele experiențe și încercăm să ne gândim la viitor, această distinție între refugiați și migranți, uh, dacă o examinăm, uneori distinția nu e clară. De asta se ocupă secretarul general al ONU în ultimul său raport, deci poate e util să-l citiți, dar sunt uh, din ce în ce mai mult situații în care oamenii trebuie să-și părăsească țările și nu neapărat din cauza războiului, ci pentru că sunt într-o situație critică și trebuie să plece din țară și un subiect care a fost discutat uh, de, repetate rânduri la ONU e problema refugiaților climatici, din motive climatice. Deci, mai ales oameni din Africa subsahariană, ă, care nu mai au pur și simplu teren cultivabil din cauza secetei, ce fac? Trebuie să devină migranți climatici. Astea sunt discuțiile la ONU. Oricum, pentru moment, situația juridică e clară, dar e bine să vedem pe viitor ce se va întâmpla. Că, uh, sunt uh, oameni, cum spunem noi, strămutați cu forța. Strămutați forțat cel de-al doilea punct, care are legătură cu primul, e ce, la ce se referă un coleg din Germania, deci nevoia de a susține țara de origine. Sigur, să atacăm uh, problema de la rădăcină. Mulți din cei care își părăsesc țările o fac pentru că, sigur, caută mai multe șanse, o viață mai bună, că nu au condiții bune de muncă uh, acasă la ei, deci vor un viitor mai bun și uh, Trebuie așadar să vedem care sunt cauzele migrației și să ne asigurăm că oamenii pot să rămână în propriile lor țări. Să nu plece din cauza sărăciei. Bun, acum n-am timp să trec prin diferitele proiecte ale OIM, mai ales în Africa, India, lumea arabă, să încercăm să creăm un mediu decent de muncă. Pot spune acum că suntem foarte activi. Chestiunea fugii creierelor, care a tot fost menționată aici, e una foarte critică, pentru că dacă ești o țară în curs de dezvoltare, nu te poți dezvolta dacă toată forța de muncă calificată îți pleacă. Și e mai ales valabil pentru sectorul sănătății, că vedem țări din Africa care pur și simplu nu mai au asistente medicale, nu mai au doctor, pentru că cu toții au venit să muncească în Europa. Sigur, e greu de explicat în așa puțin timp, dar sunt experiențe interesante prin care încearcă, se încearcă să se schimbe fluxul uh, circulației creierilor, ca să aibă de câștigat și țările din curs de dezvoltare și cele europene. Însă e o chestiune extrem de critică pentru țările în curs de dezvoltare. Un al treilea punct. Unii s-au referit la chestiunea traficului de ființe umane și ne mulțumesc pentru că e o, o realitate în Europa. Avem tendința să credem că exploatarea forței de muncă, munca forțată, traficul de ființe umane nu <laughs> există în Europa. Nu e deloc așa. La OIM avem multe rapoarte pe tema asta, rapoarte provenite din toate statele membre UE, deci e o problemă care trebuie combătută Există, sigur, riscul exploatării muncii și știm că lucrătorii migranți sunt uh, cei mai vulnerabili uh, în fața acestui fenomen. Deci când am încercat să spun în prezentarea mea, dar vă stau la dispoziție după acea discuție, deci e nevoie să... Uh, sigur, e nevoie de egalitate de tratament. De acord, nu întotdeauna se pune în aplicare, dar e un drept fundamental și apoi trebuie să consolidăm acele instituții ale pieței muncii, deci să avem mai, mai multe organizații de angajați, de angajatori, inspecția muncii care să funcționeze mai bine. Deci să ne asigurăm că acest uh, tip de muncă informală e eradicat. Și m-am referit la anumite sectoare în care aceste fenomene sunt cele mai întâlnite. Apoi încerc să reacționez în încheiere la uh, remarca lui Jean, adică ce, sau întrebarea, ce avem noi de oferit celor cu uh, calificări înalte care vin în Europa? Aș răspunde într-un sens larg că fie, vorbim de oameni talentați, oameni cu calificări înalte sau oameni fără calificare, nu contează până la urmă. Dacă vrem ca acei oameni să contribuie la economiile uh, țărilor europene, ca noi să fim competitivi, atunci trebuie să investim în acești oameni, în educație, în formare. Uh, utilizez intenționat cuvântul investiții, că nu e o cheltuială, e o investiție, cred eu. Trebuie făcută de statele membre ca acești oameni să poată într-adevăr să-și aducă contribuția la o economie competitivă. Și sunt, sigur, implicații bugetare, e clar, nimic nu e gratis. Nu putem doar să-i utilizăm pe oamenii aceștia ca să ne dezvoltăm economiile și, și gata. Nu trebuie să investim în educația, în formarea lor. Și mă opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumesc. Adesea re, retrăgirea familiei nu prea e înțeleasă bine și cred că dumneavoastră lideri politici care participat la dezbateri publice, aveți obligația să vorbiți despre migranți și refugiați ca membri ai unor familii. Să înțelegeți uh, prin ce procese de integrare trec ei. Eu am înțeles, uh, am auzit multe discuții pe cifre și cred că prea adesea privind cifrele dintr-un singur punct de vedere, dar trebuie să înțelegeți că retrăgirea familiei e cel mai bun canal pe care îl avem pentru un flux uh, sigur și legal de, mi- de migrație. Multe țări încer- încearcă să tot inventeze noi programe, noi burse pentru refugiați și multe sunt doar la, la început. Reîntregirea familiei permite Uh, soților, soțiilor, copiilor să uh, regăsească membrul familiei care a făcut primul acea călătorie periculoasă spre Europa. E un sistem uh, bine stabilit în care oamenii, iată, și-au găsit o locuință și intervin școlile locale și autoritățile ca să fie active procesul acesta de primire a cererilor. Deci, bun, se poate face o comparație între reîntregire cu sistemul de relocare, dar nu ar fi corectă. Cei care pot să se, să-și reîntregească familia în calitate de uh, beneficiar de statut legal în țara gazdă, probabil că vor sta mai mult în țara gazdă și uh, sunt sondaje care arată că asta ajută la îmbunătățirea atitudinii publicului față de migranți. Nu sunt convins că uh, reîntregirea familiei uh, e principalul vector, dar oricum uh, s-a demonstrat că e un factor cu o contribuție interesa, uh, importantă atunci când, inter, când e întârziat, duce la rezultate negative. Deci e important să percepem corect realitatea, să înțelegem ce se întâmplă în procesul de integrare și să înțelegem lumea de astăzi așa cum e ea în medie, un conflict durează acum peste 15 ani, deci nu vorbim de realități temporare. În Germania, uh, beneficiarii de protecție subsidiară care uh, uh, atacă decizia, până la urmă câștigă în atac și câștigă și statutul de refugiat. Deci e bine să aruncăm un ochi critic asupra politicilor noastre de reîntregire să vedem dacă nu cumva fac viața de familie imposibilă pentru anumiți oameni care, sigur, sunt forțați să se întoarcă în țări periculoase doar ca să-și poată vedea familia. Deci, tipul acesta de măsuri trebuie înlocuite prin reguli mai severe, prin evaluări de la caz la caz și dacă vreți să știți mai multe despre uh, cum uh, ar putea funcționa mai bine politicile de reîntregire a familiei, vă sugerez să vorbesc cu organizațiile uh, de tip familial în statele membre care știu uh, destul despre cum pot să susțină familiile și cum pot facilita reîntregirea familiei. Și dacă vreți să știți mai multe despre cum ați putea dumneavoastră să vă îmbunătățiți propriile politici de eh, integrare pentru adulți, pentru soți, soții, eh, vorbiți cu UNHCR, OCDE, Comisia Europeană și pentru susținerea integrării copiilor puteți să vă adresați eh, rețelei Sirius, care este rețeaua europeană pentru migranți și refugiați. Deci trebuie să vorbim despre un schimb de legislație în Europa, dar e nevoie de o mai bună punere, de o mai bună punere în aplicare a legislației europeană și de o mai bună susținere a integrării din partea instituțiilor europene prin intermediul autorităților uh, naționale și locale. Mulțumesc! Mulțumim invitațiilor, mulțumim tuturor colegilor și reprezentanților parlamentelor naționale care au luat cuvântul. Mai adaug și eu ceva care poate nu s-a spus aici. Vă reamintesc, Comisia Europeană a lansat un exercițiu de evaluare numit Fitness Check și acolo, domnule Huddleston, uh, uh, se potrivesc spusele dumneavoastră pentru că am vrea să știm exact cum anume legislația care există de uneori chiar de peste 10 ani, cum a fost ea pusă în aplicare. Uh, Vom face presiune la adresa Comisiei ca să putem să știm mai multe despre concluziile și propun, propunerile pe care le va face ca urmare a acestui proces. Deci după căile legale și întrebarea cum să ne asigurăm că cetățenii țărilor terțe sosesc pe teritoriul Uniunii Europene, acum ne întoarcem uh, la altă întrebare și anume, și anume cum anume persoanele care sosesc pot fi mai bine, cât mai bine integrate în noile comunități. Aici uh, are cuvântul Jean Lambert, care este excelenta mea colegă, este raportare pentru Comisia de Ocupare în ce privește directiva Blue Card, dar uh, mai e implicată și în alte uh, dosare privitoare la dreptul de azil la Comisia Libe și e de mult timp membru al Parlamentului European. Așadar, e clar că va conduce cu mână de expert următorul grup de invitați. Mulțumesc! Okay, ladies and gentlemen, shall we make a, a start? Because the later we get in the afternoon, the less we want to overrun. Haideți să începem. Uh, nu vrem să ne depășim timpul alocat. Unii au avioane, în fine, bilete de tren, deci nu ne permitem întârziere. Așadar, uh, Colega mea, Roberta Metzola, a spus deja, eu sunt Jean Lambert, sunt membru al Parlamentului European, în fine, de ceva vreme încoace și uh, cum spuneam când am luat anterior cuvântul, sunt membru a Comisiei de Ocupare și a Comisiei pentru Libertăți Civile, de asemenea, ale Parlamentului European. Și, da, cred că vom avea o sesiune de discuții foarte interesantă. Sunt chestiuni legate de integrare, oportunități, dar și provocări. Și atunci ne vom concentra asupra integrării a unor cetățeni, a unor țări terțe care au dreptul de reședință legal pe teritoriul UE, oricare, orice statut ar avea, fie că sunt refugiați, eh, fie că vin din motive economice și cred că tema asta e eh, foarte bună pentru a pune în comun cu membrii Parlamentelor Naționale Uh, experiențe diferite, pentru că sunt niveluri diferite de guvernanță implicate acolo. Uniunea Europeană are competența de a susține acțiunile statelor membre și uh, statele membre să ia acțiuni practice pentru integrarea migranților și acestea sunt apoi aplicate la nivel mai ales regional și local. Deci, sesiunea e structurată după cum urmează. Mai întâi vom auzi uh, informări, prezentări, date în legătură cu practicile integrării bazate pe studii atât ale OCDE cât și ale Agenției pentru Drepturile Fundamentale, FRA. Vor fi prezentate de domnul Libi și domnul Pavlu. Apoi vom auzi, iată, vânătorii de experiențe concrete uh, de migranți pe piața muncii UE, domnul Kimil, uh, antreprenor din Germania, Iată și el e fost migrant. Apoi, uh, un punct de vedere al statelor membre, doamna Susana Amador, care va vorbi din partea Parlamentului portughez, apoi va urma domnul Dimitrios Calogheropoulos, care va prezenta perspectiva locală din partea Comitetului Regiunilor, Apoi vom avea o dezbatere cu reprezentanții Parlamentelor Naționale și ai Parlamentului European, dar înainte de asta vă reamintesc formula pe care am utilizat-o în cursul întregii zile. Așadar, vom da cuvântul alternativ. Doi membri ai Parlamentelor Naționale și apoi un membru al Parlamentului European. Asta până când lista vorbitorilor se epuizează. Deci, două minute pentru fiecare și apoi membrii Parlamentului Naționale care doresc să ia cuvântul sunt rugați să completeze formularul pentru a, putea, pentru a o putea face. Iată, acesta este în acest caz de culoare. Nu știm dacă are culoarea galbenă, dar oricum este formularul uh, pe care l-am folosit de dimineață și până acum. Bun, acesta are culoare albastră. Deci, pe baza formularilor se formează listele de vorbitori și europarlamentarii pot cere cuvântul făcându-mi mie semn și depinzând de numărul de participanți care doresc să intervină, vom acorda timp fiecăruia. Dar încercăm să, ca toată lumea să respecte, ca să poată vorbi toată lumea. Mi se spune că măcar două minute, iată, Parlamentul European e atât de generos, două minute și atât. Da, da, sigur, dacă ești președinte, poți vorbi la nesfârșit, cum fac eu acum. Da, totuși vreau să dau cuvântul domnului Thomas Libi din partea OCD, 10 minute pentru a ne face o prezentare. Mulțumesc. Chair, and thank you very much to the Libe Secretariat for inviting Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, pentru că ne-ați invitat și ne dați ocazia să ne prezentăm activitatea. O să mă concentrez asupra aspectelor legate de piața muncii, pentru că integrarea pe piața muncii, știm, este elementul cel mai important care trebuie să meargă bine pentru o um, integrare în societate. Și Asta își dorește toată lumea, inclusiv uh, refugiații. Dacă sunt întrebați în sondaje, integrare înseamnă pentru ei să muncească, să fie independenți. Uh, am uh, realizat un sondaj pe care l-am analizat împreună cu colegii de la DG Ocupare, chiar înainte de criza migrației. Vedem două lucruri. În primul rând, integrarea este un proces care durează în general, rezultatele se îmbunătățesc cu timpul și, după cum vedeți, depinde foarte mult din ce categorie faci parte. Am auzit despre import importanța distinției între diversele categorii de migranți. Refugiații au o situație foarte diferită față de, față de uh, migranții, uh, lucrătorii migranți. Um, putem să vedem uh, progrese, dar durează aproximativ 15 ani până când refugiații ajung uh, la același nivel uh, economico-social ca și persoanele din țara gazdă. Dacă ne uităm la diferențele între țări în ceea ce privește rezultatele și ne uităm la persoanele cu educație scăzută, zero este um, punctul uh, um, de educație medie, deci uh, tot ce este de desubt înseamnă educație, un nivel scăzut de educație, ce e deasupra înseamnă un nivel ridicat de educație. Și vedeți că migranții cu o educație scăzută se descurcă la fel de bine ca și cei cu educație uh, înaltă. Și sunt țări unde situația este foarte proastă, nu pentru că au o politică de integrare uh, proastă, ci pentru că au acceptat categorii de persoane care au mai multe dificultăți. Sunt date înainte de criza refugiaților. Împreună cu colegii de la comisie, acum uh, actualizăm uh, publicația care are catalogul cel mai complet de date cu privire la refugiați și migranți și pregătim acum ediția pe 2018 pe care vă vom pune la dispoziție cu plăcere. Um, pe de altă parte, există um, țări unde um, migrația muncii, de exemplu țările din sud, uh, aveau înainte de criza economică și înainte de criza migranților, uh, aveau un număr destul de ridicat de migranți și acolo uh, migranții uh, care nu au educație de nivel înalt se descurcă bine, dar cei cu uh, un nivel ridicat de educație, aceștia se descurcă destul de greu, inclusiv în țările uh, precum Canada, Australia, care sunt date ca exemple, chiar și acolo cei cu uh, educație înaltă nu reușesc să își exploateze competențele pe piața muncii. Deci am vorbit despre exodul uh, creierelor. Uh, se pare că așa toată lumea pierde și țara de origine și migrantul și țara de destinație, pentru că competențele pe care le au migranții nu sunt folosite în mod adecvat. Uh, asta este situația uh, care se întâlnește cel mai des. Deci cum putem să integrăm pe migranți din perspectiva competențelor? Noi considerăm că este foarte important să avem această abordare a competențelor. Ce înseamnă asta? Identificăm în primul rând care sunt competențele oamenilor. Și apoi, sigur, vedem că unele persoane trebuie să își mai uh, completeze anumite competențe, cum ar fi limba, dar pentru cei cu educație sau formare uh, redusă e nevoie de dezvoltarea competențelor. Și apoi activarea anumitor competențe, și anume trebuie să ne asigurăm că acestea sunt utilizate în mod adecvat pe piața muncii. De exemplu, prin construirea de rețele um, prin care migranții să fie bine formați cu privire la modul în care funcționează piața muncii um, sau uh, să fie informați despre discriminare. La OCDE împreună cu Ministerul uh, Muncii, Ministerul Muncii din Germania și Camera Germană de Industrie și Comerț, am realizat un sondaj printre 2000 de angajatori germani și am întrebat care a fost experiența dumneavoastră, ați avut uh, refugiații, ați angajat, care au fost experiențele. Și aici vedeți uh, unele dintre dificultățile cu care s-au confruntat uh, angajatorii clar limba și obiceiuri de muncă diferite și apoi um, o formare vocațională prea redusă și uh, probleme de contact cu serviciile publice de ocupare. Și, ce e mai interesant, 85% dintre uh, Uh, angajatori au spus că au avut foarte puține dificultăți cu migranții și mai mult de 80% erau foarte, au fost foarte mulțumiți de refugiați pentru că au spus că aceștia sunt o forță de muncă foarte motivată. Aici ar fi o listă de dorințe de îmbunătățire. În primul rând, trebuie să se pună accentul asupra formării vocaționale. Se pune mult accent pe formarea lingvistică, însă ce lipsește este formarea vocațională. Dacă dorești ca oamenii să-și folosească competențele, atunci acestea trebuie să fie adaptate la nevoile pieței muncii. Certitudinea juridică a fost menționată în discuția precedentă, foarte importantă și din acest punct de vedere. Și apoi, uh, utilizarea competențelor și formarea continuă și existența unei persoane de contact în cazul în care apar probleme în timp. Avem o listă întreagă de bune practici în uh, integrarea refugiaților. Uh, și așa cum a spus colegul meu Thomas Huddleston, avem o publicare, publicație cu privire la integrarea famili- familiilor refugiaților, care arată bunele practici. Nu o să intru în detalii aici. În orice caz, pot să vă spun că se începe de la identificarea timpurie a competențelor, deci foarte rapid, când știi că această persoană va rămâne sau e probabil să rămână în țară, trebuie să se înceapă procesul de integrare. Știm că cel mai bun uh, indicator care prezice succesul pe termen lung este ca persoana să-și găsească cât mai repede posibil un loc de muncă și își poate folosi competențele în mod ideal, chiar în timp ce așteaptă decizia de acordare de drept de azil. Apoi, sigur că, sigur că apare și problema diferențierii în funcție de nivelul de competențe. Nu există o abordare uniformă în uh, integrare care să acopere pe toată lumea. E important să ținem cont de acest lucru. Între fluxurile de refugiați, acum există persoane care n-au văzut o școală în viața lor, oameni din multe țări africane, din Afganistan, uh, au, au resurse, sunt inteligenți, dar nivelul de educație este foarte scăzut, pentru că după conflicte îndelungate vin din aceste țări, în, în același timp cei care vin din Siria sau Irak sunt mulți care sunt uh, înalt calificați, deci există diferențe foarte mari și sigur că nu poți să ai aceeași politică pentru cineva care a fost profesor universitar și pentru o persoană care n-a văzut uh, o școală în viața sa. Deci e nevoie de o mai puternică adaptare a politicilor. Și una dintre tendințele, tendințele mai fascinante pe care le-am putut observa în țări ca Germania, Austria, Suedia, care au fost uh, puternic afectate de criza refugiaților, a fost faptul că uh, au înflorit inițiative ale societății civile Și cred că acesta este un uh, exemplu pe care pot să-l ia și alte țări. De exemplu, Suedia, înainte de criza refugiaților, uh, statul făcea totul. Um, am făcut o evaluare a politicii de integrare, statul se ocupa de tot, tot, tot, dar în momentul de față, dat fiind numărul mare de refugiați, nu mai e posibil. Așadar, societatea civilă trebuie să se implice mai mult și, de fapt, acesta este și elementul care distinge țările europene în general de Canada, de exemplu, sau de Australia sau Statele Unite, unde societatea civilă uh, este destul de activă în integrarea refugiaților. Și, nu în cele din urmă, cred că trebuie să fim sinceri cu noi înșine și să recunoaștem că, mai ales pentru migranții cu educație foarte redusă, calea către integrare este una foarte lungă. Deci e bine să ne gândim de la bun început la acest lucru, să fim uh, uh, onești, să nu avem niște așteptări nerealiste privind integrarea acestor persoane pe piața muncii, pentru că din alte cercetări pe care le-am făcut împreună cu DG Ocupare, Direcția Comisiei pentru Ocupare, știm că um, măsura în care părinții sunt integrați are un efect foarte important asupra evoluției copiilor. Și cu aceasta aș dori să închei spunându-vă că integrarea trebuie să fie văzută mult mai mult ca o investiție, așa cum a spus cineva. Ce înseamnă să vezi integrarea ca o investiție în oameni? Înseamnă trei lucruri, cred eu. Trebuie să ne focalizăm asupra intervenției timpurii, ceva ce țările nu fac, Înseamnă intervenție timpurie în domeniul uh, uh, educației copiilor, de exemplu, copiii migranților, uh, nu sunt suficient uh, de repede incluși în procesul de învățământ. Sigur că rezultatele nu sunt uh, imediate. Dacă vrei să integrezi o femeie um, refugiat uh, undeva la 40 de ani, uh, care nu are competențe foarte multe, sigur, rezultatele economice nu vor fi foarte importante, dar rezultatele în ceea ce îi privește pe copii ei vor fi esențiale. Uh, și, în cele din urmă, avem nevoie nu de soluții uniforme, ci de soluții care să fie adaptate problemelor și specificităților locale. Și sigur că trebuie să uh, fim atenți și la situația din țările de origine în cazul celor care au nevoie de protecție internațională. Sigur că veți găsi pe site-ul nostru foarte multe publicații. Uh, cu mare plăcere vă trimit aceste publicații dacă îmi trimiteți un e-mail. Uh, ca membri ai Parlamentelor Naționale, din punctul nostru de vedere, aveți acces liber la toate activitățile noastre și cu mare plăcere vă trimitem orice documente ne solicitați. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Libic, și pentru această ofertă de a uh, disemina materiale pe care poate unii dintre noi nu le-am văzut și vreau să trec mai departe um, la următorul uh, uh oaspete care va vorbi despre perspectiva Uh, Agenției pentru Drepturi Fundamentale, domnul Pavlu. Mulțumesc foarte mult. indicates that it is high time to increase attention to migrant integration because we need to design Trebuie să elaborăm și să punem uh, în aplicare uh, politici în ceea ce privește drepturile fundamentale, așa cum s-a convenit în 2004 în beneficiul rezidenților Uniunii Europene. Astfel de politici trebuie să fie pragmatice, să aducă uh, schimbări uh, tangibile, concrete, așa cum arată studiul nostru. Și o să mă întorc la acest lucru imediat pot să susține uh, integrarea în societățile europene, să previn amenințările la adresa coeziunii sociale, uh, intoleranța, uh, marginalizarea și radicalizarea o să sugerez câteva propuneri de acțiuni pentru statele membre. Ocuparea. Sunt multe acțiuni, idei, uh, bune practici pentru integrarea migranților și uh, refugiaților. Prietenul meu, Thomas, tocmai a prezentat uh, câteva aspecte importante ca bază a acestor politici. În absența acestora nu ținem cont de realități. Deci trebuie să analizăm datele foarte atent. Totuși, sectorul public este abordat rareori. Guvernele Uniunii Europene ar trebui să se gândească la mai multe acțiuni pentru a Uh, recruta în sectorul uh, public uh, persoane care au fost refugiați, nu numai pentru a reflecta diversitatea culturală și etnică, ci pentru a întări procesul de integrare, interacțiunea socială. De asemenea, trebuie elaborate modele. Uh, profesori, de pildă, pentru societate și pentru migranți. Acest lucru se întâmplă deja și este o poveste de succes în unele state membre. În ceea ce privește ocuparea și integrarea pe piața muncii, aș vrea să spun că agenția noastră a făcut uh, cercetări, studii în uh, domeniul exploatării severe a migranților și în cursul acestui uh, an o să avem rezultatele ultimului, celui mai recent uh, uh, studiu. Apoi, educația. Trebuie să vedem programele școlare, să vedem ce învață copiii despre refugiați, mai ales în zonele unde trăiesc astfel de refugiați. Contribuția migrației la societatea europeană este o parte a istoriei în unele statele membre, cum ar fi Bulgaria, Irlanda, Grecia, Italia și statele Europei Estice, există o bogată istorie a refugiaților care poate să servească drept bază. De asemenea, trebuie să construim capacități, trebuie să oferim uh, competențe uh, profesorilor pentru a aborda uh, conflictele interculturale, apoi Uh, infrastructura din uh, școli uh, este o investiție foarte bună. Trebuie să ne asigurăm prin educația în spirit cetățenesc că, toți copiii trăiesc și respectă valorile drepturilor omului astfel încât să facă față provocărilor pe care le presupune uh, viața în mijloc uh, altor uh, culturi. De asemenea, trebuie să ne implicăm în viața familială pentru a adopta practicile, bunele practici care există în alte comunități. Trebuie să construim pe angajamentele conferinței de la Paris. Un al treilea punct, locuințele. Trebuie să găsim modalități uh, Uh, de a evita uh, segregarea socială, care este o uh, problemă în multe orașe. Să înlăturăm barierele existente în interiorul comunităților. Asta se poate face prin locuințele sociale, integrarea acestora în țesutul orașelor, cum s-a făcut în Viena, de pildă. Această problemă poate să devină acută în anii ce urmează, atunci când uh, mulți uh, vor trăi într-un soi de uh, vid după valurile masive de refugiați. În decembrie anul trecut am publicat rezultatul principalului nostru studiu privind migrația. Aceasta arată că majoritatea covârșitoare a refugiaților și descendenților lor sunt atașați țărilor în care trăiesc, aproape 80%. Ei par uh, uh, ei aparțin acestor locuri. Arată că uh, au mai multă încredere decât populația generală în uh, sectorul public, în justiție. Apoi, uh, emigranții uh, musulmani. Deci a fost un studiu publicat în septembrie trebuie să fie combătute stereotipurilor și majoritatea uh, acestor refugiați și descendenții lor uh, împărtășesc uh, valorile noastre, apoi orientarea sexuală și diversitatea de gen. Studiul a arătat că experiențele uh, au uh, redus uh, astfel de uh, fenomene în instituțiile publice. În special am văzut că migranții de a doua generație sunt supuși unei rate mai ridicate de hărțuire. Trebuie să adoptăm măsuri pentru a combate ura și intoleranța, să îmbunătățim înțelegerea acestora astfel încât să clădim încrederea. Pe această cale, statele membre trebuie să abordeze uh, mai uh, sistematic uh, politici integrate pentru refugiați pentru a susține valorificarea potențialului lor în beneficiul industriilor noastre. Trebuie să încurajăm participarea civică a migranților, Uh, participarea în viața școlară a părinților uh, și participarea la viața politică și democratică. Așa uh, cum s-a spus, nu sunt modele care să se potrivească peste tot, însă sunt practici care sunt mai bune decât altele, așa încât poate că le putem analiza și putem să adoptăm, să învățăm din practici, bunele practici existente în statele membre, să vedem migrația uh, ca uh, pe un bun, uh, ca un uh, avantaj și acest lucru uh, l-am învățat de-a lungul anilor uh, în cursul fenomenului de integrare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru uh, Uh, acest uh, uh, tur, acest vârtej în care ne-ați prins, ne-ați reamintit despre legislația pe care o avem și cât de importantă este și pentru crearea a unui mediu în care toată lumea să prospere. Am Uh, auzit o uh, referire la uh, conlucrarea cu angajatorii din Germania. Avem un oaspete care ne va vorbi acum despre experiența sa ca angajator și nou întreprinzător. Aveți cuvântul. Frau Präsidentin. Stimată doamnă președinte, stimate doamne, stimați domni, în uh, ultimii 100 de ani, mulți oameni din diverse motive au emigrat. Eu, în 1973, am părăsit satul meu în nord-vestul Turciei și am mers la Istanbul. Nu a fost ușor să mă integrez într-un mare oraș. Apoi, în 79, în 78 am mers în Germania. În același timp uh, am observat cât de grea este integrarea uh, din cauza barierei uh, lingvistice și culturale. Deci a trebuit să mă integrez de două ori. Și de aceea am decis să lucrez cu persoane care, din diverse motive, au trebuit să emigreze și să-i ajut. În anii 90 am înființat firma mea, Unipac, care între timp este o întreprindere de familie de talie medie, obișnuită în Germania. Acum 11 ani am uh, înființat o asociație la Hamburg care uh, reunește întreprinderi care doresc să-și asume o responsabilitate socială. Și am constatat că um, există mai multe întreprinderi și mai multe persoane care au aceleași obiective am înființat uh, asociația uh, federală la Berlin cu următorul, uh, cu următorul moto. Noi dorim să integrăm mai puternic și într-o manieră mai inovatoare potențialul de cunoaștere în, uh, al societății noastre. Oferim uh, oferim avantaje concurențiale la intrarea pe piețe noi. Și vă dau câteva exemple de proiecte ale acestei asociații. Um, rețeaua pentru migranții din uh, Germania, proiecte pentru mici întreprinzători, uh, programe de e-comerț și așa mai departe. Asociația Europeană UNITE uh, s-a născut din această uh, asociație din Germania și are obiectivul de a uh, oferi asistență uh, tuturor întreprinderilor din Uniunea, din Uniunea Europeană care doresc să lucreze uh, cu migranți sau să aibă legături cu alte țări din afara Uniunii Europene. Important este pentru noi să creăm niște legături între uh, țările de origine ale diverselor persoane din Europa și Uniunea Europeană. Pentru noi, antreprenoriatul este cea mai bună modalitate de integrare, pentru că prin antreprenoriat um, migranții se integrează cu totul în societate, se creează o plus valoare și o creștere economică. Um, cei din ziua de azi uh, sunt norocoși că primesc asistență. La vremea mea nu existau aceste informații. E foarte importantă politica europeană față de refugiați și migranți. Trebuie să spulberăm temerile, trebuie să ne cunoaștem mai bine și să lucrăm împreună la viitorul copiilor noștri. Și, de fapt, atunci, dacă îi ajutăm, atunci când îi ajutăm pe migranți, ne ajutăm pe noi înșine. Ne este clar că trebuie să facem mai multe eforturi decât uh, toți cei din Europa, pentru că noi, noi europeni, așa cum le numim, înțelegem cel mai bine aceste strate, oameni care vin din aceste straturi ale societății. Um, în momentul de față, problema refugiaților și migranților uh, atrage atenția uh, tuturor europenilor. Acum uh, doi ani am angajat doi refugiați din uh, Afganistan și am putut să văd modul în care sunt tratați refugiații de către autorități, de către colegii lor din întreprinderi, care sunt dificultățile cu care se confruntă. Primul lucru pe care l-am făcut am luat uh, un coleg care are rădăcini uh, uh, turcești și l-am rugat să se ocupe de noi colegi. Chiar dacă nu vorbea limba paștu, s-a străduit să comunice cu aceștia și i-a ajutat nu doar în chestiuni legate de uh, viața profesională, ci și în chestiuni legate de viața familială. Uh, unde pot să-mi duc mai bine copiii la școală? Cum poate soția mea să învețe uh, germană? Cum uh, ajung mai bine din punctul A în punctul B? Eu Consider că toate întreprinderile care doresc să angajeze refugiați ar trebui să fie susținute, pentru că oamenii aceștia fug de uh, condiții în care le este periclitată viața sau sănătatea și trebuie să-i ajutăm. Ei au nevoie, în primul rând, de o apropiere, de încredere, nu să învețe limba. Sigur că nu e, sigur că este foarte important să învețe și limba, însă ce vreau eu să spun este că învățarea limbii, obligativitatea învățării limbii nu trebuie să vină înaintea omeniei care ne unește. Uh, nu putem să spunem că nu vrem să comunicăm cu migranții până când aceștia au cunoștință de limbă suficient de bune. Eu cred că succesul Asociației Unite în uh, munca desfășurată pentru ajutarea migranților se bazează pe faptul că noi știm că suntem cu toții oameni și avem aceleași nevoi, chiar dacă nu vorbim uh, aceeași limbă. Uh, un înțelept anatolian spunea că nu cei care vorbesc aceeași limbă se înțeleg cel mai bine, ci cei care împărtășesc aceleași sentimente. Atunci când uh, am înțeles că voi vorbi aici, am vorbit cu câțiva uh, migranți și refugiați uh, dacă ar vrea să le transmită ceva politicienilor de la Bruxelles și vreau să vă transmit ce mi-au spus aceștia mi-au spus, în primul rând, umanitatea și recunoștința acestea vin din suflet. Tot ce ne-a lipsit acasă primim aici, de la colegi, de la vecini uh, și cel mai mult ne bucurăm pentru copiii noștri care pot să învețe din nou, pot să râdă din nou, pot să se bucure de viață. Pentru aceasta suntem foarte recunoscători. În al doilea rând, uh, înțelegerea culturală. Atunci când găsim persoane din cultura noastră în țara gazdă, integrarea este mai ușoară. Și, uh, în al treilea rând, barierele lingvistice. Există multe modalități de a învăța limba teoretic. Ce lipsește sunt modalitățile practice. În al patrulea rând, um, adăposturi și cazare pentru refugiați. Acest punct este foarte important pentru mine. Adăposturile sunt destul de bune, însă nu știm ce să facem în timpul liber. Trec uh, luni sau uh, ani în care ne pierdem timpul aici și această inutilitate ne, ne distruge. Vrem să fim uh, uh utili, chiar dacă nu suntem plătiți, până când uh, statutul nostru este clarificat și, în cele din urmă, vreau să completez și eu următoarele propuneri pe care aș dori să vi le fac. În primul rând, întreprinderile care angajează migranți, uh, doresc să angajeze migranți sau refugiați, trebuie să fie mai puternic susținute. Această susținută poate să ia forma unor uh, uh stimulente fiscale, uh, granturi uh, sau alte avantaje. În al doilea rând, colaborarea între întreprinderi, camerele de comerț uh, și um, um, departamentele pentru uh, personal trebuie să fie consolidată. Apoi, există asociații care trebuie și pot să uh, își asume rolul de punte, de legătură între refugiați și întreprinderi una dintre, sar, una dintre sarcinile unite este aceea de a realiza un catalog în care să, să, în care să fie cuprinse toate aceste asociații din Europa, ONG-uri, care pot să uh, ofere uh, pe viitor uh, ajutor uh, acestor întreprinderi. Uh, sper că uh, v-a plăcut uh, expunerea mea și vă stau la uh, dispoziție pentru întrebări the messages that you brought and the, Mulțumesc pentru recomandările pe care le-ați făcut. E adevărat că Unity este o organizație care a contactat mulți parlamentari europeni și contactele acestea au fost de folos. Sigur, vrem să includem uh, și experiențe din partea nivelului politic dintr-un stat membru, iată, în acest caz Portugalia, și uh, dau cuvântul doamnei deputat Susana Amador. Vă rog, da, poate am nevoie de alte dioptrii, în fine, mulțumesc, Susana, 10 minute la dispoziție. Bună da, ziua, voi vorbi în limba mea maternă portugheză uh, și Vă mulțumesc, mulțumesc Comisiei Libe pentru că a organizat această importantă reuniune interparlamentară. E o temă care este pe ordinea de zi a tuturor statelor membre, pe ordinea de zi a ONU, Mulțumesc uh, uh, antevorbitorilor mei și uh, mai ales a domnului Chimil uh, cu o intervenție care ne folosește ca inspirație. Uh, stimați colegi, uh, deputați și europarlamentari de asemenea, într-o epocă de criză umanitară fără precedent, e nevoie de o acțiune comună și eficientă pentru a găsi soluții de durată pentru refugiați E o situație politică fără precedent la nivel european și internațional. Am făcut multe, dar mai eh, sunt multe de făcut. Iată, eh, e un nou angajament la nivel mondial pentru a proteja persoanele care fug din zone de conflict și persecuție, dar eh, acțiunea trebuie să fie robustă, trebuie să luptăm împotriva extremismelor, împotriva zidurilor și barierelor care le dau apă la mare și doar așa putem stopa aceste drame umane Putem lupta contra conflictelor umane și contra încălcării drepturilor fundamentale. Pentru că dacă uh, vor continua să existe, vor continua să avem și noi, vom continua și noi să avem fluxuri uh, de negestionat de refugiați pentru că statele lor de origine nu le garantează protecția băcarei persecută. Și după ce primim pe acești refugiați în Europa, trebuie să le garantăm integrarea Asta este tocmai tema grupului nostru de discuție. Bine că în 20 decembrie 2017 s-a uh, uh, semnat Alianța Economică uh, a Uniunii Europene pentru integrație, pentru ca să se faciliteze noi oportunități pentru integrație pe care le primim în Uniunea Europeană, integrarea pe piața muncii europeană. Acum, dacă îmi permiteți să vorbim despre experiența portugheză în materie de integrare a refugiaților. Uh, Uh, după semnarea agendei europene pentru migrații, guvernul constituțional actual al Partidului Socialist, uh, cu sprijinul stângii, a adoptat o politică activă de solidaritate pentru reinstalare și uh, reașezarea refugiaților în Portugalia, refugiați recunoscuți de către Uniunea Europeană. În 3 septembrie 2015 s-a creat un grup de lucru pentru agenda europeană pentru migrație, um, sigur, coordonat politic de către ministrul Eduardo Cabrita, ministrul uh, pentru administrație internă, și s-a dezvoltat o strategie uh, uh, națională pentru deplina integrare a refugiaților. S-au definit uh, propuneri, s-au făcut, uh, s au făcut un set de principii centralizate de către un consorțiu uh, independent uh, sub, uh, și responsabilitatea înaltului comisar pentru migrații se dorește a acorda sprijin refugiaților, celor care se bucură de protecție internațională. Am creat un grup de lucru pentru a sensibiliza opinia publică, element fundamental pentru integrarea refugiaților. De asemenea, am organizat campanii în școli, rândurile copiilor, pentru a-i sensibiliza și pe ei și pentru a putea primi și integra pe cei care provin din alte țări. De asemenea, ne-am coordonat cu societatea civilă și cu autoritățile locale pentru a face propuneri de primire a refugiaților Uh, avem două, două centre naționale de ajutor pentru migranți, avem centre locale de susținere, avem un serviciu de traducere telefonică pentru migranți, uh, susținem migranții și printr-un program Portugheza pentru toți, o platformă online pentru a se învăța limba portugheză, disponibilă și pentru limba arabă. Apoi, uh, s-a creat un nucleu de susținere pentru integrarea refugiaților Ehm, la scară locală mai ales și mai ales eh, pe perioada inițială, de la 18 la 24 de luni după sosire, care este perioada de emancipare a migranților, de dobândirea independențelor. Eh, aducem la zi registrele pentru refugiați cu serviciile prestate pentru ei. Facem o urmărire la nivel local a eh, structurilor care îi ajută pe migranți, facem uh, acțiuni de orientare la sosire, în aeroporturi, la instituții, uh, susținem la nivel instituțional procesul de integrare. De asemenea, uh, avem și alte activități. Uh, uh ne bucurăm de susținerea Natului comisar pentru refugiați. uh, și noi uh, susținem instituțiile de găzduire, de primire de, uh, în decursul întregului proces. S-au făcut uh, linii directoare pentru planuri de acțiune individuale și familiale care țin în luăm în considerare mai mulți factori. Găzduirea, transportul, solicitațiilor de azil, acordarea de locuințe individuale, cu condiții de locuință demne, cu tot ceea ce e nevoie pentru a trăi în mod normal, apoi accesul la alimente, sănătate, susținerea psihologică, accesul la educație, recunoașterea cunoștințelor, accesul la limba și cultură portugheză, accesul la piața muncii și formare profesională, participare civică și comunitară, fundamentală pentru integrare, de asemenea susținere juridică și socială, promovarea dialogului intercultural și interreligios. Și avem multe proiecte pentru a uh, primi pe refugiați pe teritoriul nostru Avem centre naționale de care spuneam, centre naționale pentru susținere a uh, migranților care au un rol esențial, mai ales cele din Lisabona, Porto, Faro. Apoi ne ajută și nucleele de integrare a, re, a refugiaților și în cadrul responsabilităților asumate de Portugalia în Uniunea Europeană, Portugalia a demonstrat că a investit eforturi pentru a gădui refugiații cu multă bunăvoință și și-a uh, Ehm, reafirmat valorile umaniste printr-o susținere transversală a întregii societăți portugheze. Toți portughezii, fără excepție, au uh, primit cu brațele deschise comunitățile de integrați. Pe 2017 se poate vedea că uh, țara noastră, în cadrul programelor de transfer, a facilitat integrarea de, integrarea de 1520 de refugiați cu participarea 98 de uh, localități din întreaga țară, care au primit 10 naționalități diferite, refugiați mai ales din Siria, Irak și Eritrea. Eh, și autoritățile locale și regionale au avut un, un rol central în acest proces, de exemplu eh, primăria Lisabona, Sintra, Ghimaraes, Bataia, între altele. Ehm, de asemenea, au, eh, a solicitat numărul de, mă scuzați, a sporit numărul de solicitați de azil în Portugalia, mult mai mult față de anul trecut și de asemenea și adunarea Republicii Portugheze a exprimat opinia că este necesar să se respingă orice fel de inițiativă care își dorește uh, frontiere mai dure. Trebuie să mizăm pe, pe spațiul Schengen. Sigur, uh, frontierele externe trebuie protejate, însă prin mecanisme eficiente și bazate pe solidaritate între statele membre care uh, au de uh, suferit de cea mai mare presiune de pe urma acestei crize. Parlamentul portughez și toate partidele, atât de dreapta cât și de stânga, au demonstrat în unanimitate că apărarea drepturilor omului și uh, a refugiaților ne unește, uh, este necesară și trebuie să respectăm și Convenția de la Geneva și principiul de nerefulare. Uh, și asta înseamnă că suntem oameni politici mai buni, cetățeni mai buni și uh, mai buni democrați. Pentru a garanta că indicatorii de uh, integrare uh, sunt, aduse la, sunt aduși la zi în mod uh, regulat, facem o evaluare uh, semestrială a indicatorilor de uh, sănătate, limbă, educație, număr de nașteri, uh, număr de persoane implicate în formare, uh, număr de persoane care primesc un loc de muncă, uh, Ehm, s-a făcut un raport în decembrie 2017 și se pare că avem o acoperire de 98% formare la limba portugheză, avem eh, eh, copii refugiați care au acces de plin la școlile din Portugalia ehm, avem un procent puțin inferior cifre de 100%, dar asta mm, doar pentru că sunt uh, uh familii care păstrează fi, copii în familie până când ajung la vârsta de 6 ani. În uh, Portugalia avem o cifră de 505 de cetățeni uh, la vârstă activă care sunt integrați în formare profesională sau uh, în uh, și-au găsit un loc de muncă în, până în septembrie 2017, cât despre uh, susținere pentru integrare. Sunt multe activități de formare, sensibilizare, întâlniri la nivel profesional proiecte care au ca obiectiv de a stimula capacitățile profesionale ale refugiaților pentru a avea mai multe șanse de a-și găsi un loc de muncă, cooperare cu Uh, sectorul uh, impresarial portughez și vreau să vă mai spun că, singur se putea face lucrurile mai bune, niciodată integrarea nu reușește 100%, dar considerăm că, oricum, cu limitele noastre am reușit uh, să avem rezultate pozitive, sincer vorbind. Portugalia, încă o dată, a fost de partea bună a istoriei, cum spunea domnul Gutierrez. Ehm, și întotdeauna când primim refugiați ne regăsim umanitatea și asta, asta este lucrul cel mai important. Mulțumesc! Thank you very much and you know I think that's a, a very comprehensive Mulțumesc că ați făcut o prezentare generală foarte cuprinzătoare în legătură cu ceea ce faceți și probabil că sunt uh, persoane care poate au întrebări uh, sau care vă vor contacta după ce se va fi încheiat acest eveniment. Deci, pentru a adăuga câte ceva, o să uh, îl invit acum pe uh, ultimul vorbitor din această sesiune, raportorul uh, Comitetului Regiunilor, uh, domnul Caloghe Ropulos. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. O să continui cele spuse de colega din Portugalia. A fost vorba de un program structurat Uh, al primului ministru, uh, domnul Costa, care a lansat toate aceste structuri bazându-se pe colectivitățile locale și regionale. Colegul nostru ne spune că dreapta, stânga, liberalii nu s-au bătut uh, atunci când a fost vorba de astfel de aspecte, au fost cu toții de acord. De fapt, nu este vorba de a-i trimite uh, la plimbare pe refugiați trebuie să uh, uh, îi uh, îndemnăm pe refugiați să învețe la distanță limba portugheză pentru a se uh, integra mai bine. Copiii, copiii trebuie să poată să comunice cu persoanele uh, din noua lor patrie. Sunt încântat că vecinul nostru uh, care este originar din uh, Turcia, uh, domnul Chimil, a reușit în Germania. A reușit în viață prin forța mâinilor sale, așa precum au făcut-o și greci care au plecat în Canada, în Australia, din păcate, astăzi creierele din Grecia se uh, duc în nordul Europei pentru salarii mai bune. Emigrația, migrația a existat dintotdeauna. Trebuie să respectăm cele patru libertăți uh, ale bunurilor, serviciilor, oamenilor și capitalului în sânul Uniunii Europene. Noi, uh, cei de la Comitetul Regiunilor, Uh, punem uh, accent pe rolul comunităților locale și regionale, integrarea refugiaților, Asta a spus-o și doamna din Portugalia. Însă vreau să vă spun următorul lucru. Până unde mergem uh, cu traficul uh, cu persoane? Și aici trebuie să uh, reglementăm lucrurile. Asta dorește să facă Comitetul Regiunilor. Ce trebuie să facem noi, municipalitățile și regiunile? Cum putem să intervenim? Dacă dorim o Europa unită, Parlamentul European trebuie să uh, instituie o procedură care să fie urmată. Dacă fiecare face după capul său, spunând orice, atunci asta nu ajută cu nimic. Deci aș vrea să spun că așa cum este cazul ucrainilor care emigrează în Polonia astăzi, sute mii de polonezi au sosit în Grecia, erau creștini, nu musulmani, Uh, uh, sau greci care veneau din Rusia uh, la noi și noi am reușit să integrăm foarte rapid. Totuși, în momentul de față, avem un volum foarte mare de probleme, avem conflicte și conform domnului Trump, așa cum a descris țările africane, războiul este în Mediterana, deci guvernul care instrumentează aceste chestiuni, cei care primesc refugiații, trebuie să vorbească cu camerele de comerț și de industrie, trebuie să procedăm ca domnul Kimil, întreprinzătorul, care, în calitate de șef al unei întreprinderi, recrutează refugiați. Dar ce fac guvernele? Ele nu pot să stea pe margine. Nu putem să avem uh, numai uh, migranți uh, ilegali și ilegali. Ce vrem noi? Vrem uh, agenți uh, uh, cu pregătire tehnică, tehnicieni, uh, așa cum ni s-a promis de către Uniunea Europeană, uh, la frontierele uh, Uniunii am uh, fost în Germania și mi-a fost verificat pașaportul. Vă dați seama? Această Europa uh, a Europa Schengenului. Vorbim de Germania, dar sunt alte țări din Uniunea Europeană care sunt în avampostul uh, populismului. Cum uh, au procedat uh, populiștii? Au uh, jucat cartea, atul uh, Uh, fricii a uh, terorii. Deci, avem în prezent uh, competențe, dar trebuie să le valorificăm, trebuie să le punem în prim plan și colectivitățile locale și regionale pot să facă acest lucru. Apoi, vor exista cheltuieli uh, cu îngrijirile de sănătate, dar ei vor beneficia de astfel de îngrijiri de uh, medicală. Noi, primarii, suntem cu toții de acord. În raportul meu, la raportul meu am primit doar patru amendamente. Uh, de multe ori, reprezentanții permanent exercită presiune asupra primarilor care gestionează afacerile orașului ă, sau localității respective. Dar ă, răspunsul primarilor este bun, dar sunt ă, ființe ca și noi, trebuie să le găsesc o, o slujbă. Sigur, e această barieră lingvistică a culturii, a civilizației. Apoi, chestiunea religioasă. E bine, aici trebuie să ne gândim mai mult. Prietena noastră din Portugalia ne vorbește de structura existentă în țara sa. Îmi amintesc că atunci când în 2007 eram primar, am uh, creat uh, un uh, program de predare a limbii chiar la distanță și uh, am avut în vedere practicile de integrare. Uh, președintele publicii Uh, la vremea respectivă era ministrul afacerilor externe și uh, a creat uh, hotspotul din insula Lesbos cu o capacitate de 3.000 de persoane și unde sunt 9.000 de persoane. Trei femei vârstnice au fost nominalizate pentru premiul Nobel. Atât de mult și-au dedicat viața primirii refugiaților. Uh, bine, noi uh, cerem ajutor și dacă uh, guvernele doresc să ia fonduri și să facă cu ele ce le taie capul, asta poate să ducă la probleme. Trebuie să fie controlate pentru fondurile pe care le primesc. Cine face acest control? Care este legătura cu autoritățile locale și regionale? Niciuna. Nu contactează autoritățile locale și regionale. Acestea aceștia sunt parametrii pe care îi propunem și în felul acesta lucrurile se vor desfășura mult mai bine. Am auzit uh, deputați din Polonia. Respect uh, Polonia și îi respect. Gândiți-vă ceea ce se întâmplă în Polonia, uh, ceea ce se poate, uh, ce s-a întâmplat în Ucraina, Trebuie să ne gândim la acest lucru, însă trebuie să uh, reglementăm aceste lucruri. Noi suntem cetățeni, nu legiferăm, dar putem uh, să facem ceva. Dacă urmăm cu toții procedura europeană, dacă respectăm uh, dreptul național și dreptul constituțional, dar nu numai când asta ne convine și atunci când nu ne convine, pur și simplu ne luăm jucăriile și plecăm. Uh, pentru că ne confruntăm cu durere, cu moarte și cu sfârșitul demnității. Atunci uh, nu mai e vorba de dreapta sau de stânga, e vorba de o ființă umană. Acest uh, plan pe care trebuie să îl elaborăm trebuie să fie și aplicat. n-am dorit niciodată să Uh, îmi prezint candidatura pentru a deveni deputat. Uh, uh, este un subiect care înțelegem aceste lucruri. Ajungem acum la alte intervenții. Avem circa 20 de minute. Vă rog să fiți subcinți și începem cu o altă intervenție uh, din partea uh, Greciei. Să lăsăm deoparte. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Dragi colegi, Europa Unită a fost uh, construită înrăutățită de inegalități, de dezechilibre uh, geostrategice importante și de geografie. Poziția geografică sunt încălcate mai lesne decât uh, cele terestre. Trebuie să salvăm persoane, nu este vorba numai de unei slujbe legale. Este un element cheie pentru Grecia, o prioritatea numărul unu uh, și să oferim azi comisarii uh, răspunsători de migrație, de uh, ocupare. Trebuie să se învețe limba mai repede și să pătrune, doamnă președinte, cunoaștere, înțelegere reciprocă și înțelegere între statele membre. Pentru țara mea, destinul a dorit să sub politicile uh, impuse uh, sunt singura cale de a face față uh, acestor provocări. Mulțumesc! Thank you very much for, for that and um, my apologies for... Mulțumesc și poate nu v-am uh, pronunțat bine numele, dar uh, în fine nu avem programul în față. Trecem acum la o altă regiune a lumii, Norvegia, doamna Cristine Jonsson dacă este în sală. Mulțumesc. Câteva observații din Norvegia. Sunt membru asociat și membru în Schengen. Noi urmărim discuțiile din Uniunea Europeană, sigur, cu mare atenție. Am primit peste 30 de mii și am participat la programul de relocare, am acceptat refugiați din țări europene. Dar observațiile mele Uh, îmi arată că integrarea este un, un uh, proces lung și complicat, care necesită angajamente de ambele părți, nu doar din partea societantă. Șomajul în uh, Norvegia este destul de ridicat în prima generație de refugiați, de trei ori mai mare decât în rândul populației generale și, de asemenea, poziția femeilor este mai defavorizată din păcate, doar o parte dintre cei care uh, participă la programe de formare se și angajează sau își găsesc un loc de muncă. Imigrația și ocuparea sunt printre prioritățile guvernului nostru și uh, se va destul de acord că integrarea trebuie să fie bine adaptată. Programele de introducere trebuie să fie mai flexibile și trebuie să existe mai multe programe de formare. De asemenea, oferirea de modele este foarte importantă, mai ales în ceea ce le privește pe femei. De asemenea, cred că nu s-a vorbit aici despre programele de prestații sociale care trebuie să fie mai concret legate de posibilitatea de a lucra. Mesajul nostru trebuie să fie foarte clar. Statul providențial nu este durabil dacă imigranții nu lucrează. Mulțumesc! idei și pentru dezbaterea dumneavoastră parlamentară și chiar uh, și noi vom fi interesați să urmărim uh, dezbaterile din uh, Norvegia pentru a vedea cum anume putem să facem lucrurile mai bune, pentru că ne gândim la următoarea perioadă de programare la nivel european pe care o dezbatem acum. Trecem acum la colegii din Parlamentul European. Mulțumesc. Da, subscriu și eu uh, la ceea ce a spus colega mea, Suzana Madora, care a vorbit despre rolul portughez, care um, monitorizează constant programul uh, de, de integrare a refugiaților. Cu toate acestea, stă la fel de bine. Uh, Munca de pregătire, într-adevăr, este foarte importantă și indicatorii sunt uh, foarte mulțumitori. Accesul la servicii sanitare, cunoașterea competențelor lor este esențială pentru aceștia, pentru ca aceștia să aibă acces la ocupare și să nu uh, ajungă în situații disperate. Galia se datorează întârzierelor sistemului în și pericolul este că aceste persoane de care nu se ocupă nimeni cad în mâinile traficanților sau pot cădea în mâinile traficanților care tip de migrație care influențează relațiile internaționale și de aceea ar trebui să fie reglementat într-o manieră responsabilă. ar trebui să se echilibreze. Doamna președinte, uh, Helga Stevens nu este în sală, poate că am putea să uh, dăm cuvântul uh, oaspeților noștri pentru a răspunde, dacă doresc, începând cu domnul Libic. Ah, mulțumesc pentru această dezbatere interesantă și foarte animată. Vreau să răspund la câteva puncte. În primul rând, Cred că este foarte important, așa cum s-a men- menționat din multe unghiuri, importanța de a distinge între categorii. Dacă putem să ne punem de acord asupra unui singur lucru, atunci acesta ar fi lucrul. Cred că una dintre marile greșeli făcute în criza refugiaților a fost faptul că toată lumea care a venit în 2015-2016 a fost denumită refugiat chiar și persoanele care nu au dreptul la protecție internațională și-au venit pentru alte motive. Deci să fim atenți uh, la denumiri. Și apoi s-a vorbit despre exemplul Australiei, Canadei, membrii OCD pe care noi am studiat, deci pot să vorbesc un pic despre aceste țări. Aceste țări au um, politici uh, și programe de gestiune a migrației muncii foarte serioase și ei întotdeauna permit ca întreaga familie să vină cu lucrătorul respectiv. Asta e partea pachetului lor de, um, de bun venit. Au o cultură de primire uh, foarte, foarte bine pusă la punct. Și ei sunt uh, conștienți de faptul că aleg cele mai bune creiere, dar um, au, un progr- au programe de relocare foarte puternice, umanitare, uh, cu care compensează acest lucru. Și venind de la OCD, mă bucur să aud că vorbim despre evaluări. Noi uh, propunem uh, țărilor susținere în procesul de evaluare, pentru că e crucial. Atunci când investești bani în formare lingvistică, de exemplu, trebuie să te uiți, e eficace sau nu această formare. Și un exemplu, se pare că în momentul în care se ajunge la nivelul de limbă B1 în cadrul european de referință, um, se, se câștigă foarte mult. Deci în momentul în care ajungi la nivelul B1, deja reușești foarte bine să te integrezi pe viața muncii, în societate, să-ți uh, valorifici competențele. Și în încheiere, vorbim foarte mult despre diferențe. Munca noastră pe indicator cu comisia se focalizează asupra diferențelor între migranți și uh, populația locală. Dar când ne uităm la diferențele între migranți și populația locală, ne surprinde faptul că există mai multe diferențe între populațiile native din Europa decât uh, între populațiile native din Europa și uh, migranți. Am vorbit despre integrarea pe piața muncii și nu atât de mult despre alte forme de integrare și cred că cu toții am putea să fim de acord că putem să ne așteptăm ca migranții să, uh, să respecte regulile țărilor uh, gazdă și știm din multe... În Deutschland... Um... Domnul Kimil, în Germania avem un salariu minim pentru toți, pentru migranți, pentru refugiați și pentru localnici. Deci există niște uh, salarii per oră lucrată care sunt stabilite uh, pentru fiecare sector. Deci această regulă nu poate să nu fie respectată. Eu uh, atunci când am luat cuvântul, la asta m-am referit atunci când am spus că acești oameni uh, trebuie să fie ajutați. Pentru mine, de exemplu, este important ca aceștia să primească locuri de practică, de ucenicie și pe uh, baza nivelului lor de cunoștințe și de competențe vor putea apoi să-și găsească un loc pe piața muncii. Cred că acest lucru este decisiv pentru noi și mi-aș dori ca această, această bază să fie valabilă în întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc! Uh, there are many interesting things that were, that were said. Da, s-au spus foarte multe lucruri interesante în această dezbatere. E important să încercăm să proiectăm politici pe baza datelor, pe baza rezultatelor reale, așa cum a spus și Thomas. Sondajele, ca sondajele pe care le-a făcut cetățenilor europeni, nu reflectă dorința de integrare a, a, a migranților și împărtășirea valorilor europene. Ați spus într-adevăr că integrarea este în competența statelor membre, deci nu ne spuneți ce să facem. Da? În spiritul în care au decis să, uh, să dezvolte politici, nu pentru că este obligație, sigur că nu este o, uh, o chestiune obligată. Uh, vor fi în curând alegeri locale. Și primarii îmi spun că da, trebuie să-i dăm afară pe migranți și o fac pentru a lua voturi, dar problema nu e asta. Trebuie să ajutăm pe oamenii. Trebuie să ajutăm să, să nu. Nici nu are sens să mai avem alegeri municipale anticipate. Echipul pige, dacă ne... Guvernul Național trebuie să coopereze cu autoritățile locale. Când sosesc migranții, aceștia trebuie să se bucure de sprijin. E Europa regiunilor. Eu uh, spun asta uh, membrilor Parlamentului European. E patria mea. Și nu e doar a mea și se prăbușește. Haideți să nu lăsăm să se prăbușească. Uh, noi am produs acest conflict N-am ajutat niciodată pe oamenii aceștia să-și uh, mențină, să mențină migranții în țara lor. Autoritățile locale de ani de zile spun, ajut că le pleacă creierele. Mm și bineînțeles că așa se slăbește poziția națională și societatea. Nu, lăsați că vin alții din urmă, tineri sunt destui. Deci Uniunea, statele membre trebuie să ajute autoritățile locale. Trebuie oricum să mențină uh, respectarea anumitor reguli. Eh, nu trebuie să lăsăm pe unii să exploateze electoral eh, tema migranților. Pentru că nu mai sunt marile capete, Adenauer, de Gasperi. Am văzut ce s-a întâmplat cu Brexitul. Asta este situația. Se fac eh, jocuri politice, geostrategice. Nu, noi trebuie să susținem Europa foarte important, Deci autoritățile locale cu cetățenii, dar și noi, și noi trebuie să eh, dăm un ajutor. ajutor. Nu voi comenta nimic în legătură cu Brexit, eh, Comisie Libere. Uh, Dragi colegi și membri ai Parlamentelor Naționale, e ultima sesiune. A trebuit să modificăm puțin programul, pentru că până la urmă avem plăcerea de a avea bun venit uh, din nou domnul comisar Avramopoulos, deși, uh, de fapt, nu, este o greșeală. Dom- domnia s-a vorbit în prima sesiune și aș, așa că nu mai poate fi alături de noi și în ultima sesiune, însă totuși avem Eh, pe domnul eh, Ambrozi, eh, director regional din partea Organizației Internaționale pentru Migrație și domnia sa va pune discuțiile noastre într-un context global și anume cel al pregătirii acordului global pentru migrație. Așadar, aveți cuvântul, domnule Ambrozi. Mulțumesc, doamnă președintă. Bună seara tuturor. Ați avut o zi plină, multe discuții, dezbateri interesante, iată căi legale legale uh, pentru migrație, o agenda europeană. Eu acum adaug doar câteva puncte și încerc să pun lucrurile în contextul internațional, după cum tocmai a spus uh, doamna Cudrițca. E vorba de până în aplicare a acestei agende și contextul în care are uh, loc acest proces. Să încercăm poate să înțelegem mai bine ce înseamnă asta mm, pentru punerea în aplicare a agendei. Cred că trebuie să ținem în considerare, să luăm în considerare două elemente, uh, din, uh, iată, din 2015 și până acum, adică de la momentul apariției agendei, s-a schimbat scenariul internațional și s-a schimbat în uh, mod semnificativ, în primul rând, uh, s-au uh, aprobat de către Adunarea Generală ONU obiectivele pentru de dezvoltare, uh, și de dezvoltare durabilă și între acestea migrația are un rol important uh, ca fiind unul din vectori la nivel local, național, internațional și o a doua evoluție majoră în 2016 adunarea generală a ONU a adoptat declarația de la New York prin care s-a lansat procesul de dezvoltare a două acorduri globale, unul pentru refugiați și unul pentru migrație și în declarațiile de la New York um, s-au stabilit o serie de principii și standarde care au fost convenite de întreaga comunitate internațională. Sunt două elemente relevante, nu doar pentru că sunt două documente frumoase care conțin multe lucruri interesante. Sunt și obiectivele de dezvoltare și declarația de New York care conțin angajamente asumate de comunitatea internațională și standarde și principii pe care fiecare țară semnatară acestor două documente și vorbim de toți membrii ONU, așadar fiecare țară semnatară s-a angajat să le respecte. Și pentru noi, cei din Uniunea Europeană, și pentru dumneavoastră, care reprezentați uh, țări care au semnat uh, aceste angajamente. Asta înseamnă că atunci când vorbim despre punerea în aplicare a agentei europene pentru migrație, când vorbim despre căi legale, integrare și cum să o realizăm, uh, iată că trebuie să suntem ținuți de angajamentele asumate la nivel internațional cu ocazia adunării generale ONU și suntem ținuți nu doar pentru că am semnat, ci și pentru că UE și statele sale membre vor să continue să fie un actor relevant pe scena internațională și atunci trebuie să respecte angajamentele asumate, să fie un partener fiabil, să mențină aceste angajamente și trebuie să mențină și uh, acest având pe scena internațională și anume ce se convine se și transpune în practică. Dar ce înseamnă toate acestea pentru agenda europeană privitoare la migrație și aceste căi legale despre care s-a vorbit astăzi aici? Ambele documente și procese menționate, obiectivele de dezvoltare durabile și acordul global, se uh, referă la căile uh, legale pentru primirea migranților și îmbunătățirea căilor legale ca să ne asigurăm că migranții și migrația pot fi util pentru dezvoltare și pentru creșterea economică a comunităților atât de origine cât și de destinație. Și, sigur, și imigranții înșiși și familiile lor. Ce am văzut noi în punerea aplicare de până acum a agendei și vorbim de o agenda în care e un document destul de echilibrat, conține patru piloni, Se referă la îmbunătățirea căilor legale, combaterea migrației ilegale, promovarea și uh, îmbunătățirea sistemului comun de azil european ca parte a strategiei agendei. Așadar, ce am văzut până acum în ce privește până în aplicare? Lucrurile s-au concentrat prea mult asupra unui pilon. și anume ă, combaterea migrației ilegale și stimularea reîntoarcerii. Dar nu s-a pus accentul și pe alt pilon, și anume cel care ă, are de face cu ă, îmbunătățirea canalelor legale. În dezbaterea care a avut loc de la publicarea agendei pentru migrație și în unele decizii luate în acest interval de timp, căi legale pentru cei care sosesc în Europa, și dezbaterea s-a concentrat asupra, aproape exclusiv asupra asigurării, un moment important care cred eu că trebuie luat în considerare. Trebuie un nou echilibru al punerii în aplicare a agendei pentru migrație. Trebuie să... Noi știm foarte clar că există diferite categorii de oameni care sosesc în Europa. Și aceste categorii diferite înseamnă cazul și să se integreze în comunitatea noastră europeană. Provocările care ne stau în față în acest sens sunt că trebuie să începem să avem uh, mecanisme, programe serioase care să aducă schimbări structurale în modul în care ne ocupăm de migrație la nivel european și la nivel internațional. Până acum încă n-am făcut-o sau nu prea am făcut-o. Poate, pe drept cuvânt, dar poate am și exagerat. Eh, tot ce am făcut a fost mai degrabă să răspundem la criză. Deci eh, doar am reacționat. Am fost speriați de numărul mare de oameni care au sosit și am reacționat așa cum am crezut noi de cuvință într-o situație de urgență. Dar acum nu vorbim, nu mai vorbim de urgență ce s-a întâmplat în Europa uh, și uh, asta este, asta este doar un mic procent de, din mișcările de migranți în întreaga lume. Deci nu este vorba de urgență, nu e, vorba de o criză trecătoare uh, dator, dator, cauzată de împrejurări specifice. E o problemă structurală. Iată, putem găsi probe clare atât în Europa cât și în regiunea vecinată mai ales Africa. În primul rând, pro, prima probă clară a, a naturii structurale a situației e demografia în Europa, care scade în mod dramatic. Nu spun eu asta, nu spune ONU, e Eurostat, o instituție europeană care spune că mm, curba demografică e în scădere. Mai sunt mici excepții, dar în general până în 2050 se estimează că aproximativ 18% va fi procentajul scăderii curbei demografice în Europa și asta pe când alte regiuni în uh, lume sunt într-o tendință opusă, deci crescătoare. Și atunci va trebui cumva să ah, Bun, și asta pe când alte regiuni în uh, lume sunt într-o tendință opusă, deci crescătoare. Și atunci va trebui cumva să ca să spunem clar, peste câțiva ani nu vom mai dispune de suficienți lucrători ca să umple aceste lacune de pe piața muncii, de pe urmă vor să mod controlat, în mod sigur. Doar așa putem face. Și cred că e important să, pentru politica politică ușilor închise. Și a fost o concepție închisă. Ne-am gândit, dacă închidem ușa, nu intră nimeni, suntem în siguranță. În primul rând, nu funcționează. Că o politică excesivă de ușă închisă sau reducere excesivă, cum se întâmplă acum, uh, o, o aproape totală absență a canalelor uh, legale, ale, ar figura în data de bază vis și ar fi identificat, ceea ce la ora actuală nu se întâmplă. Și nu se întâmplă pentru că ei nu au căi legale de a veni. Și cred că trebuie să ne gândim la asta dacă încercăm pe viitor să îmbunătățim sistemul pe care îl avem. Uh, thank you. Thank, thanks a lot, Mr. Ambrosi. Uh... Mulțumesc, domnule Ambrosi. Aș vrea să reamintesc persoanelor din Parlamentele Naționale că dacă doriți uh, să interveniți, uh, trebuie să ridicați uh, cartonașul. Cine dorește să înceapă dezbaterea? Domnul Lopez Aguilar era afară. Dezbaterea. Domnul Lopez Aguilar era afară. Dorește să intervină cineva? Nu? Bun. Atunci... Nu, nu vreau să nu profit de ocazie ca pe finalul discuției această nouă ediție a conferinței interparlamentare să nu mi-aduc și eu uh, uh, aportul. Trebuie să profităm de tratatul la Lisabona. Iată, am început încă din fosta legislatură când eu eram președinte al Comisiei Libe armonizarea și europenizarea răspunderii, de, răspunsului, mă scuzați, de răspunsul trebuie să fie european. Și apoi trebuie un nou punct de vedere. Aș vrea ca parlamentarii de, și e un fenomen holistic și dacă este un element care caracterizează eșecul de până acum al răspunsului ținerii migranților la porțile Europei și în mod infam se negociază cu anumite țări din vecinătatea imediată a, cap pe o amenințare la adresa identității europene, ba chiar un cal troian prin care intră teroriștii și jihadiști în Europa. Astea sunt discute în Europa. De cetățeni europeni, bun, sunt migranți de a doua, a treia generație, dar uh, nu au fost uh, pe migratorii, nu putem să avem din cauza acestei abordări uh, negative. Noi trebuie să integrăm, trebuie ca ei să contribuie la securitatea socială și acest mesaj totdeauna trebuie repetat. Și e bine să-l uh, transmitem încă dată în final, cumva în capitolul de concluzii, deci care întotdeauna are loc la pentru generozitate. And Tania Fayon, please. Mulțumesc că eficiente pentru a deschide căile legale către Europa. Da. Domnul Ambrozi, vreți să comentați? Câteva comentarii în legătură cu ceea ce s-a spus și eu să și răspund într-o oarecare mă